della smattina. Dragi colegi, începem reuniunea de astăzi. Adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți obiecții, o adoptăm. Trecem acum la următorul punct. Este, uh, înființarea instrumentului pentru stabilitate. Doamna Francisca Caterina Bradner este raportor. Dezbaterea va dura cam o oră, deci vom încheia această discuție peste o oră și vom discuta pentru a pregăti proiectul de raport privind acest instrument de stabilitate. La reuniunea de pe 30-31 mai vom discuta despre acest instrument. E singurul program de care dispune Uniunea Europeană pentru a face față crizelor sau problemele legate de securitatea globală sau regională. E un instrument care acoperă activități și în domeniul preîntâmpinării conflictelor, al gestionării conflictelor și al uh, eforturilor pentru pace. Le vom da cuvântul experților, după care vom asculta și părerea doamnei raportor. Fiecare expert va vorbi patru minute, doamna Martinelli, domnul Andrew Sheriff, domnul Ben Moore, și doamna Roxana Cristescu vor lua cuvântul. Prima persoană care va interveni este doamna Martinelli de la Open Society Institute. Patru minute. Good afternoon and thank you for giving me the opportunity to comment on the... Vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să mă refer la propunerea Comisiei privind instrumentul pentru stabilitate. Mi s-a cerut să mă acces pe punctele forte și pe neajunsuri. Punctele foarte sunt cunoscute. În primul rând, e un instrument care nu are o limitare geografică. Nu există criterii de eligibilitate în acest sens, de aceea e un uh, instrument care poate fi folosit rapid pentru a preveni crizele. Aș vrea să mă refer la lucrurile care pot fi îmbunătățite. În primul rând, riscurile. Cred că acest uh, instrument uh, ar trebui să țină mai mult cont de luarea de riscuri. 70% din fonduri sunt pentru crizele în curs sau emergente. Și știu că în momentul în care au loc consultări, au avut loc consultări eh, cu societatea civilă, eh, știu că poate că mm, ar trebui să încercăm să fim pregătiți din punct de vedere politic uh, pentru faptul că de foarte multe ori atunci când apare o criză, autoritățile locale nu sunt gata să îi facă față. Nu sunt cele care se pot ocupa în primul rând de criza respectivă. Al doilea lucru, coerența între misiunile PESC și uh, instrumentul comunitar. La nivel interinstituțional, asta înseamnă să profităm pe deplin de pe urma oportunităților oferite de SAE, mai ales în ceea ce privește serviciile financiare, dar și uh, componentele EFCO de pe teren și delegațiile de pe teren. Eu cred că delegațiile locale au un rol important în ceea ce privește programarea, mai ales deoarece pot să de a informații în legătură cu evenimentele de pe teren. Și, de asemenea, pot contribui la alocarea fondurilor, dar și în ceea ce privește monitorizarea, în ceea ce privește costurile și eficiența măsurilor, e clar că această raportare se poate face. Un al treilea lucru, raportarea și evaluarea eficienței. E un instrument uh, considerat ca fiind uh, reușit, însă cred că ar trebui să ne gândim la nivelul de executare a uh, fondurilor și la rezultatele care sunt obținute prin programele sprijinite de instrumentul de stabilitate. Deci cum ne adaptăm pe teren și în această privință aș vrea să menționez rolul societății civile. Evaluarea de către consultanții externi nu e suficientă. Societatea civilă locală trebuie să fie implicată prin consultări atunci când se face raportarea. Și trebuie, nu se vede clar în text uh, cum se poate face această colaborare și nu există nici trimitere explicite. De exemplu, societatea civilă la, sediile din, la sediul din Bruxelles ar putea fi uh, consultată, ar trebui să fie consultat și Parlamentul. Și există o prevedere privind un parteneriat pentru pace și cred că aici am putea să ne concentrăm mai mult pentru a avea o evaluare uh, sistematică a impactului acestui instrument. V-am spus că în trecut acest instrument a făcut uz de agențiile internaționale pentru a sprijini societatea civilă. Însă subcontractarea ar trebui descurajată cât mai mult și în locul acesteia ar trebui încurajate relațiile cu societatea civilă locală. Ultimul lucru, legătura dintre măsurile de contraterorism și drepturile omului. În mai multe țări din Cornul Africii, fundația noastră și-a dat seama că măsurile antitero duc la încălcări ale drepturilor omului și de asemenea uh, reduc și posibilitatea activiștilor de a uh, acționa. Deci atunci când există legislație antitero și prevederi de acest fel, societatea civilă ar trebui să aibă un rol în a monitoriza tensiunile între cele două obiective, combaterea terorismului pe de o parte și sprijinul acordat drepturilor omului și să încurajăm, de asemenea, trebuie încurajat astfel de uh, elaborarea unui mecanism de apărare a drepturilor omului care să fie foarte eficient. Domnul Șefer. Yes, um, thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, de la European Center for Development Management Policies, de la ECDPM, și vreau să analizez instrumentele pe care le utilizăm în, în diferitele țări în care acționăm. În ceea ce privește instrumentul de stabilitate, vreau să spun că acesta este foarte important pentru uh, consolidarea păcii și uh, aplanarea conflictelor. Însă prevenirea conflictelor nu uh, soluționarea conflictelor, mă scuzați, impune și utilizarea altor instrumente, precum ar fi uh, instrumentul DCI, uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și instrumentul uh, pentru politica de vecinătate. Dacă vrem pace pe termen lung, atunci trebuie să îți asumi niște inițiative mai lungi de 18 luni și acestea sunt niște instrumente care îți permit să faci asta. Uh, în primul rând, uh, prevenirea conflictelor și consolidarea păcii ar trebui să fie însoțite și de alte instrumente și această comisie trebuie să facă tot posibilul pentru ca lucrurile să nu fie diluate în celelalte instrumente. În al doilea rând, vreau să menționez experiența pe care am acumulat-o discutând cu cei de la fața locului. Uh, Uh, rapiditatea cu care e implementat acest uh, instrument e foarte importantă. Dis diseminarea rapidă de fonduri e importantă, dar nu suficientă. Există mai multe cazuri unde s-a pornit uh, cu ideea de a face ceva rapid într-o zonă de conflict, dar durează foarte mult până ajung banii la fața locului. Deci orice se poate face pentru a urgenta accesarea acestui instrument ar fi în serviciul instrumentului în sine și ar veni cu adă valoare adăugată. În ceea ce privește supervizarea democratică și valoarea adăugată a instrumentului, vreau să spun că dacă supervizarea democratică va încetini obiectivele pe termen scurt, eu cred că până la urmă rezultatul va fi unul negativ, mai ales dacă e să privim totul în perspectiva pe termen lung. Cu privire la dimensiunea fondului, fondul a beneficiat de măriri de fonduri de data aceasta, și de data aceasta e foarte interesant că la titlul 4 avem o alocare mai mică față de data trecută și acest lucru se întâmplă în principal din cauza faptului că uh, unele dintre instrumentele mari au devenit și mai mari și cred că nu ar fi o idee bună ca instrumentul de stabilitate să fie mai mic decât este la ora actuală, chit că dimensiunea sa reală e de fapt crescută. Se discută despre alocarea unui spațiu mai amplu pentru, pentru programele în curs și din cercetarea făcută ne dăm seama că rapiditatea este principala valoare adăugată pe termen scurt, cu condiția ca totul să fie legat de niște obiective pe termen lung. Așa că atragem atenția asupra modului în care vom uh, prelungi instrumentul de stabilitate. Nu în ultimul rând, vreau să menționez, de fapt, cum se pune problema care este diferențierea față de celelalte instrumente și unde este relația de complementaritate. Se discuta despre interfețele care există cu instrumentul pentru ajutor umanitar și cred că ar trebui să reanalizăm puțin situația. Dar, pe ansamblu, instrumentul de stabilitate este foarte util și foarte bun pentru acțiunile noastre externe și mai degrabă se pune problema de a ne asigura de faptul că elementele pozitive sunt menținute și că nu sunt uh, lăsate la o parte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! Domnul Mole are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Comisia FED pentru faptul că ne-a invitat la această audiere. Dacă îmi permiteți, eh, voi face câteva observații cu privire la instrumentul actual și apoi voi vorbi despre instrumentul nou propus, respectiv în încheiere voi formula niște concluzii. Mă bucur că eh, există o susținere în continuare a acestui instrument, care este unul dintre cele mai eficace instrumente în activitatea de consolidare a păcii. Pare, se pare că acest punct de vedere este împărtășit și de la alți uh, actori din uh, sfera organizațiilor internaționale și a societății civile. În al doilea rând, salutăm un număr mare din noile instrument, elemente uh, propuse pentru instrumentul viitor, în, spre, în special prevederile din articolul 4, apoi uh, derogările și situațiile de excepție prevăzute, cât și uh, noua, noul element al analizei de risc. Sper că atât Parlamentul cât și Consiliul vor susține aceste noi elemente. În al treilea rând, Creșterea eficacității acestui instrument are ca și scop consolidarea uh, păcii. Trebuie ca în temeiul articolul 3 uh, care uh, guvernează răspunsul la situații de conflict și de criză să se crească fondurile astfel încât să putem desfășura o activitate pentru pace și consolidarea păcii corespunzătoare în articolul 4, de aceea ar trebui făcută o trimitere la parteneriatul pentru consolidarea păcii. Pentru noi acest instrument este cel mai bun exemplu uh, pentru modul în care Uniunea Europeană își asumă un rol de lider în uh, realizarea păcii și consolidarea ei. Credem că această activitate trebuie să fie uh, consolidată și activitatea în cadrul instrumentului pentru ajutor umanitar. În ce privește măsurile de stabilizare, aici uh, avem uh, rezerve față de participarea UE cu fonduri pentru pregătire în acest uh, domeniu. Trebuie ca eficacitatea acestor măsuri să fie reevaluată. Iar în încheiere, propunem să li se atribuie în temeiul articolul 5 uh, roluri specifice organizațiilor din societatea civilă pentru ca și acestea să poată fi incluse pe lângă agențiile de securitate europene în procesul de rezoluție a conflictelor. În încheiere, considerăm că eficacitatea globală a instrumentului pentru stabilitate poate fi consolidată prin instrumente financiare Uh, auxiliare. Pentru asta, sigur că este nevoie de uh, aplicarea unor criterii de eligibilitate concrete. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Last is, uh... Mulțumesc. Uh, și acum, în încheiere, doamna Cristescu. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu reprezent uh, Crisis Management Initiative, o organizație finlandeză înființată în 2000 de președintele Artisari. Noi vrem Noi sprijinim uh, soluționarea conflictului din Nagorno-Karabakh, acelui din Transnistria, din Moldova și <clears throat> dialogul din Yemen, Sud-Sudan sau Afganistan. În implementarea proiectelor noastre am beneficiat de finanțare de la Instrumentul pentru Stabilitate și astăzi mi s-a cerut să mă refer la experiența noastră legată de folosirea acestui instrument. Mă voi referi specific la niște informații interne pe care le avem în legătură cu soluționarea pașnică a conflictului din Nagorno-Karabakh. E un proiect finanțat de acest instrument. Aș vrea să mă refer la mai multe lucruri, însă mă voi limita doar la patru. În primul rând, salutăm propunerea de a accelera folosirea acestui instrument și credem că ar trebui să se simplifice mai mult regulile și procedurile înainte de a oferi asistență. Din iunie până noiembrie 2011, de fapt din iunie 2010 până în 2011, s-a beneficiat de sprijin, însă în cazul unor conflicte care durează foarte mult, nu e suficient. o cerere de refinanțare în iunie 2011 pentru a ne continua activitatea, însă nu ni s-a adoptat oficial contractul. Și asta înseamnă o mare problemă de finanțare pentru noi, pentru a ne menține activitățile. Uh, și efectul a fost clar negativ. Aș vrea să spun de asemenea că, din păcate, imaginea Uniunii Europene în această regiune, unde avem singurul proiect finanțat, a avut de suferit. Credem că propunerea de a avea o derogare de la comitologie pentru măsurile de asistență e ceva esențial. Un al doilea lucru. Același articol 7. Credem că e foarte important ca măsurile excepționale și programele uh, interimare să fie prelungite până la 17 luni, mai ales în zone precum Nagorno-Karabakh, unde sprijinul UE este foarte necesar la nivelul societății civile. Dacă vii cu niște măsuri pe termen scurt, nu poți schimba sistemul. E un conflict uh, foarte specific uh, care nu poate fi finanțat decât de acest instrument. Deci de aceea noi vrem să se modifice articolul 7. Un al treilea lucru, coordonarea. E importantă pentru că articolul 2, unde e vorba de coerență și uh, complementaritatea asistenței comunitare, deci aici noi credem că Vorbim de ceva esențial, mai ales atunci când punem în aplicare proiecte finanțate de instrumentul de stabilitate în zone conflictuale. Și e important mai ales atunci când uh, ne ocupăm uh, de, fe- de crize regionale care se răsfrâng uh, și asupra altor zone. Uneori, noi, ONG-urile, trebuie să ne coordonăm între noi pentru a putea acționa. De exemplu, delegația georgiană de la Tbilisi colaborează foarte mult cu alte organizații care sunt în Armenia sau în alte țări din zonă. De asemenea, am colaborat foarte bine cu Parlamentul European și credem că Parlamentul ar trebui să fie mult mai implicat în programare în ceea ce privește programarea principalelor documente. Și așa cum a spus și colegul meu, delegația Uniunii Europene ar trebui să se implice mai mult în programare și să colaboreze mai mult cu ONG-uri ca cel al nostru. Și în ceea ce privește evaluarea, în ultim lucru, noi a trebui să ne facem propria evaluare a proiectului și nu credem că asta e o cale bună de a evalua situația deoarece asta, după evaluarea noastră, după aceea nu ar avea un efect asupra programării în niciun caz. Deci credem că ar trebui să se facă o evaluare și din partea comisiei. Vă mulțumesc. Acum îi dăm cuvântul doamnei Brandner, raportoarea noastră. And, uh, Mulțumesc. Mulțumesc celor patru experți. Am apreciat cuvintele dumneavoastră E foarte curajos ceea ce ați spus, dat fiindcă finanțatorul e chiar în uh, fața dumneavoastră. Încă o dată, mulțumesc pentru disponibilitate. Vreau să mă refer la câteva din lucrurile pe care le-ați enunțat și să-mi uh, permiteți să Uh, discut de la bun început despre faptul că am, aici vorbim despre un instrument de stabilitate, dar termenul de stabilitate în nordul Africii uh, are o altă conotație, pentru că la un moment dat pentru noi stabilitatea uh, în regiune însemna să menținem dictaturile la putere. Așa că e firesc ca cei de acolo să fie acum foarte sceptici când noi venim cu un instrument de stabilitate în regiune. Nu, lucrurile nu capătă neapărat o conotație pozitivă direct. Mai degrabă ar fi nevoie de un instrument pentru prevenirea crizei crizelor uh, și pentru pace. În al doilea rând, uh, s-a discutat despre domeniul de aplicare și s-a discutat despre interfețele care există între instrumentul de stabilitate și asistența umanitară. Sunt de acord că avem nevoie de mai multă claritate și de mai puține dublări ale eforturilor, mai ales acum când uh, avem o penurie de resurse. Dar, de asemenea, vreau să spun că uh, Există uh, amenințări uh, la adresa siguranței care vin din mai multe locuri și în ceea ce privește instrumentul de stabilitate și posibilitatea de a apela la acesta, eu cred că ar trebui să acoperim uh, lucruri care se leagă de securitate și să nu avem un rol general cu privire la ajutor umanitar prin instrumentul de stabilitate. În al treilea rând, uh, reiau un lucru care a fost menționat, e vorba de um, drepturile omului și măsurile contrateroriste. Aș dori să preiau uh, câteva idei care au circulat în trecut. Știți că doamna comisar, fostul, fostul comisar Ferrero Valden a semnat uh, un document în ceea ce privește respectarea drepturilor omului în măsurile antiteroriste, dar până acum nu am văzut niciun fel de linii directoare sau un mecanism uh, instituțional care să prevadă implementarea acelui angajament semnat de fostul comisar Ferrero Waldner. Știți că există linii directoare concrete uh, în ceea ce privește uh, biroul Regatului Unit pentru afaceri externe. Și uh, cred că am avea și noi nevoie de așa ceva, așa că o să introduc și eu un articol care să prevadă implementarea de măsuri pentru monitorizarea drepturilor omului și să utilizăm, de exemplu, uh, ca și sursă de inspirație ceea ce se întâmplă la Oficiul de Afaceri Externe al Regatului Unit. În al patrulea rând, aș dori să se facă o trimitere mai clară la uh, Uh, conceptul european de dialog și prevenirea conflictelor și un al cincilea aspect care a fost menționat se referit la rolul societăților civile. Aș dori să consolidez această parte, în special în ceea ce privește rolul societăților uh, civile în uh, perioada post-evaluare, pentru că sunt de, aclo, de acord cu dumneavoastră că înainte, la chiar la început, este mai dificil, pentru că discutăm despre intervenții de urgență și așa mai departe. Dar mai apoi, când e vorba de evaluare, ar fi foarte important uh, să existe un rol consolidat. Ceau, mă! Și apoi, cu privire la rolul Parlamentului European, acesta e desigur foarte important și am fost uh, parte a negocierilor în ceea ce privește uh, finanțarea instrumentelor prin acte delegate. Cred că este un lucru despre care trebuie să discutăm cu toții împreună. S-a discutat așadar despre urgentarea procedurilor. Aceasta nu are nimic de a face cu scrutinul democratic, ci mai degrabă cu regulamentul financiar. Am avut două, trei uh, întâlniri uh, pregătitoare pentru regulamentul financiar și e trist că în ceea ce privește dorințele noastre, în ceea ce privește dorința Parlamentului de a flexibiliza marja de cheltuieli în uh, răspunsul la crize, Consiliul nu dă curs deloc dorințelor noastre. Noi am încercat tot ce s-a putut, am încercat să mediem lucrurile pentru ca uh, urgentarea să fie un lucru real, dar totul s-a blocat la Consiliu. Eu nu cred că scrutinul democratic ar încetini și mai mult uh, intervențiile de urgență. Și nu în ultimul rând, în ceea ce privește portofoliul financiar, vreau să vă spun următoarele. Mulți au spus că instrumentul de stabilitate are un mare avantaj, rapiditatea. Eu cred că ar trebui să revenim la cifre. Sunt uh, deschisă în ceea ce privește domeniul de aplicare. Dacă extindem domeniul de aplicare și în ceea ce privește dezastrele naturale sau cauzate de om și altele, uh, lucrurile s-ar schimba. Eu degrab, mai degrabă aș fi flexibilă să alocăm bani pe termen lung. Mulțumesc experților pentru participare. Aștept uh, cu nerăbdare intervențiile colegilor mei și contribuția Serviciului European de Acțiune Externă. Allora, prima intervenire sarà il relatore Umbra. Urmează acum intervenția raportorilor din umbră, mai întâi domnul Gualtieri și apoi ceilalți. Grazie, sono relatore ombra ovviamente del gruppo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, raportor din umbră pentru socialiști și democrați. De asemenea, vreau să mulțumesc și uh, conferențiarilor care ne-au oferit o imagine de ansamblu realistă asupra acestui instrument. Este un instrument de mare însemnătate, tocmai pentru că este unul foarte specific în privința procedurilor, dar este și unul foarte concret sub raportul conținuturilor. Acum eu aș vrea să mă exprim uh, favorabil uh, în raport cu aceste conținuturi. În ansamblul său putem accepta acest, acest proiect, această propunere, dar mai sunt încă chestiuni care trebuie să fie rezolvate și clarificate. De exemplu, am observat că în anumite privințe apar, apare un impact mai degrabă negativ sau conservator prin propunerea nouă. Instrumentul s-a adaptat dificil la condițiile cadru în schimbare, însă credem că propunerea pentru noul instrument uh, nu uh, respect spiritul Tratatului de la Lisabona. Articolele 4 și 5 au fost actualizate, dar la uh, definirea obiectivelor, articolele 1 și 3, se spune în continuare că punerea în aplicare corespunzătoare a instrumentelor trebuie să fie făcută de la nivel european numai că este o uh, abordare care încă distinge între diferitele sectoare ale politicii externe a Uniunii Europene, cu toate că ar trebui să vorbim de o singură politică externă a Uniunii Europene. Deci acest lucru ar trebui să uh, ne mai preocupe. Mai sunt și alte elemente pe care le considerăm a fi uh, critice. Mă refer inclusiv la presupusul rol care urma să fie asumat de Parlamentul European. Iar în ce privește eficacitatea și rapiditatea, viteza de reacție, aici uh, uh, cred că nu trebuie să um, uh, ne referim numai la actele delegate și la domeniul de, de aplicare, ci um, trebuie să ne referim și la reducerea rolului Parlamentului în articolul 7.7 pentru că în acest uh, paragraf 7, articolul 7, se reduce, se limitează rolul decizional al Parlamentului față de actuala situație. Uh, de asemenea, nu se ține cont de uh, evoluția tratatului de funcționare a Uniunii Europene și nu sunt făcute ajustările necesare ce se impun în temeiul politicii noi uh, în domeniul extern. Mai există și suprapuneri cu alte instrumente, nu se, sunt uh, formulările toate uh, clare. Specificul instrumentului ar trebui să fie evidențiat mai bine și tocmai acele elemente care fac acest instrument să fie unic ar trebui să fie consolidate și nu ar trebui, uh, deci, permise suprapuneri cu alte instrumente. Iar în ce privește prelungirea perioadei uh, de aplicare la 30 de luni, uh, aici am câteva rezerve și cred că mai, mai trebuie să reflectăm asupra problemei, să mai zăbovim puțin asupra ei. Dar mai sunt și alte lucruri care merită regândite. De exemplu, anexa la articolul 4 include mai nou și niște probleme eh, cu referire la modificările climatice. Și această prevedere eh, diluează oarecum specificitatea instrumentului. Pentru că eh, trebuie luate în considerare toate aspectele și punctele de vedere. Sigur că îmi rezerv dreptul să mai reflectăm asupra lucrurilor în lumina discuției și să revenim mai târziu la aceste chestiuni. Domnule Preda, eh, raportor din umbră de la... Cu gădința dumneavoastră voi formula câteva uh, întrebări uh, și uh, o voi face din punctul meu de vedere, dar și din punctul de vedere al colegului Chelam, care m-a rugat uh, să intervin în locul dumnealui. În ceea ce mă privește, așa să întreb pe experți uh, în legătură cu, uh, în primul rând, uh, profilul uh, instrumentului pentru stabilitate. E uh, uh, suficient de clar delimitat acest instrument pentru stabilitate astfel încât împreună cu alte instrumente financiare să faciliteze alocarea de fonduri pentru situație de urgență. Există, altfel spus, un uh, profil clar conturat care să permită o asemenea uh, coordonare, o asemenea Uh, uh, asociere. Uh, în al doilea rând aș vrea să Uh, întreb pe experți care sunt, în opiniile domniilor lor, punctele care ar trebui ameliorate în privința cooperării dintre statele membre și uh, Uniune, pentru că putem spune că instrumentul pentru stabilitate a anticipat într-un fel logica tratatului de la Lisabona privind căutarea unei mai bune coerențe la nivelul acțiunilor externe ale Uniunii, întrucât prin adoptarea sa se încerca reconcilierea preocupărilor legate de securitate și dezvoltare. Uh, Uh, atingerea acestei coerențe depinde însă și de modul în care acțiunile uh, Uniunii în cadrul instrumentului pentru stabilitate se completează în mod armonios cu cele conduse la nivelul statelor membre în sfera uh, reacției la crize și uh, respectiv a prevenirii conflictelor. Și de asta aș vrea să știu cum văd experții uh, punctele care ar trebui ameliorate în privința cooperării dintre state membre și Uniune. În fine, din uh, punctul de vedere al domnului Kelam, pentru că domnia sa nu poate participa, dar a ținut să formuleze întrebări, aș vrea să-i rog um, pe expert să comenteze articolul 8, uh, secțiunea a doua, referitor la uh, implicarea societății civile și la posibilitatea definirii unor benchmarks referitoare la Uh, această chestiune? Văd uh, experții posibilă o asemenea definire precisă sau cred că e uh, suficientă o referință pur și simplu la uh, implicarea societății uh, civile. În fine, domnul Chelam ar fi vrut, uh, în al doilea rând, să afle opinia experților referitoare la anexa 1, secțiunea D, referitoare la sprijinul pentru tribunalele Uh, uh, internaționale, pentru uh, tribunalele penale internaționale, ar fi vrut să aibă comentarii referitoare la acest articol. Vă mulțumesc! Bine, onor Lambsdorff, shadow Reporter per la... Lambsdorff. Domnul Lambsdorff, raportor din umbră în partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportoarei pentru observațiile făcute în ceea ce privește proiectul de regulament. Doresc să spun doar câteva lucruri astăzi, dat fiindcă suntem la începutul activității legislative și vreau să spun că instrumentul de stabilitate este în sinea sa un instrument unic în uh, instrumentarul european ar trebui să se ocupe de acele lucruri care nu pot fi prelucrate prin alte instrumente sau fonduri. În al doilea rând, discutăm despre legarea acestuia de instrumentul european pentru democrație și drepturile umane, dacă ar fi util sau nu. Uh, eu cred că acest instrument poate să fie mai flexibil și mai rapid dacă procedăm astfel. Uh, este, de fapt, un avantaj care poate să fie la un dat și un dezavantaj, pentru că adesea instrumentul de stabilitate a fost utilizat tocmai pentru că este un instrument mai rapid de accesat prin comparație cu altele, pentru că se știe foarte clar că celelalte instrumente nu sunt deloc rapide și deloc flexibile. Faptul că prin instrumentul de stabilitate se acoperă câteva lacune nu este tocmai, nu a fost inițial de dorit și ar trebui tocmai de aceea să uh, defini mult mai clar domeniul de aplicare a acestui instrument. Cred că este corect ceea ce propune raportoarea și anume să limităm uh, utilizarea instrumentului la consolidarea păcii, la soluționarea conflictelor și prevenirea conflictelor. Mi se pare că este de bun simț să avem această abordare. Nu este foarte clar cum anume vom reuși să facem quadratura cercului, de exemplu, să putem să ne spontaneizăm acțiunile și în același timp să sporim reactivitatea și flexibilitatea uh, acțiunilor noastre. Practic, uh, ne dăm cu stângul în dreptul la un moment dat și dacă acționăm astfel. Și cred că ar trebui să contracarăm această contradicție și să o eliminăm pe cât posibil. Cu privire la denumirea acordată acestui instrument, eu sunt pentru orice denumire. Mie nu mi se pare că stabilitate este un cuvânt cu conotații negative, după cum s-a spus. Nu sunt atât de sensibil la uh, ceea ce s-a întâmplat uh, primăra, cu primăvara arabă uh, după cum am văzut că se întâmplă și la Washington, unde lumea nu s-a cramponat de uh, astfel de titulaturi. În ceea ce privește simplificarea procedurii avute în vedere, da, vrem să facilităm accesul beneficiarilor la acest instrument și De asemenea, consider că există alte trei puncte pe marginea cărora voi depune amendamente în numele grupului meu. Odată mă refer la rolul Parlamentului în ceea ce privește prevenirea conflictelor și apoi mă voi referi la amenințările uh, globale și regionale, articolele 3, 2, 4. Trebuie să vedem cum anume putem să definim și mai bine coordonarea. Vom trata instrumentul de stabilitate ca fiind un instrument complementar. Dar să vedem cum anume organizăm coordonarea. Va rămâne în continuare un instrument uh, extrem de, un element extrem de important. Și apoi cu privire la uh, aspectul ce ține de drepturile omului, sunt perfect de acord cu raportoarea. E un punct extrem de important și sensibil și pentru grupul meu politic și în ceea ce privește măsurile extraordinare. Mulțumesc, doamna Munis, are cuvântul. Gracias. Mulțumesc, domnule președintele, mulțumesc și experților care ne-au informat în legătură cu modificările la instrumentul uh, pentru stabilitate. Am mai multe întrebări și exprim și părerea Comisiei uh, Bugete și practic eu sunt de acord cu ce a spus doamna Bradner și cu ce a spus domnul Lambdorf mai ales în ceea ce privește rolul Parlamentului și actele delegate și capacitatea de supraveghere a Parlamentului. Toate acestea ar trebui să fie foarte clar definite la acest instrument. Și pe lângă răspunsul dat de SEA, eu am niște îndoieli în legătură cu noile priorități. Mă gândesc mai ales la traficul de medicamente falsificate și la cibersecuritate. Domnule Lambsdorff, dacă putem uh, distorsiona utilitatea principală a acestui instrument, nu știu ce ar trebui să facem. Deci dacă, de exemplu, obiectivele nu ar fi cele de consolidare a păcii. Și aș vrea un răspuns de la comisie. De exemplu, securitatea pe internet uh, ar trebui să fie o competență a instrumentului? Sau traficul de medicamente false ar trebui să fie printre competențele acestui instrument? Deoarece acest trafic ar putea constitui un atac la siguranța populației, uh, un atac la adresa sănătății, însă e clar că există multe alte amenințări. în funcție de circumstanțe consolidarea democratică și construirea păcii și îngrijirea populației și atenția acordată instituțiilor ar trebui să fie principalele obiective și nu toate celelalte amenințări cu care ne putem întâlni într-o lume globalizată. Deci eu mă întreb dacă din punct de vedere bugetar s-ar putea extinde sfera de aplicare a acestui instrument la alte priorități, ca cele pe care uh, le aveți acum în vedere. Și aș vrea să știu ce procente de finanțare din buget uh, sunt Uh, prevăzute pentru aceste noi priorități, care, după părerea mea, nu ar trebui să facă parte printre competențele, deoarece cu dezarmarea, cu demobilizările și cu reintegrarea foștilor combatați, deja e mult de făcut cu peace building, cu medierea, cu organizarea de alegeri și sprijinirea alegerilor, cu toate acestea deja uh, suntem foarte ocupați. Deci nu cred că avem nevoie de competențe suplimentare. Foarte bine. Acum, doamna Jenny, din partea SEAE, după care domnul Taso Vialonga. Un minut și jumătate, dacă puteți. Un paradox principal legat de prevenirea conflictelor și consolidarea păcii și construirea păcii vine din faptul că instrumentele tradiționale sunt uh, elaborate pentru a avea un anumit uh, randament. Și ideea e să se folosească, să se deblocheze mulți bani pentru a reduce costurile administrative. Să știm că de foarte multe ori în situațiile de conflict chiar și niște sume mici pot uh, însemna mult. Deci niște sume uh, mici uh, date celor care lucrează pentru societatea civilă pot schimba lucrurile. Și eu cred că ăsta e principalul avantaj al acestui instrument. Oferă posibilitatea de a finanța mici proiecte, de a colabora cu societatea civilă și de a reacționa în mod flexibil. Și cred că acest regulament se îndreaptă în această direcție și de aceea sprijinim această idee și credem că propunerile uh, vor duce la uh, uh, transpunerea în realitate a um, aspirațiilor din tratatul de la Lisabona, din articolul 21 mai exact. Domnul Taso Vialong, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, ce oferă în plus acest instrument? Faptul că face față unor situații de care nu ne putem ocupa cu celelalte instrumente. Deci e un instrument de subsidiaritate și asta acum e scris în regulament. Înainte nu se menționa și pentru prima oară când se spune că activitățile nu care sunt eligibile nu pot fi finanțate de alte instrumente. Eu cred că există ca patru situații în care se vede clar avantajul. În primul rând, atunci când trebuie să reacționezi rapid la o criză. Asta e componenta de reacție la criză. Însă există și alte situații când suntem confruntați cu amenințări transregionale, care prin definiție fac ca Uh, zona în care trebuie să intervină instrumentele, de exemplu instrumente de vecinătate sau cel pentru drepturile omului sau cel pentru cooperare și dezvoltare. Deci zona e prea mare. De exemplu, gândiți-vă la combaterea traficului de cocaină care provine din Columbia, merge prin Africa și ajunge aici. Deci e nevoie de instrumente uh, de acțiuni simultane în mai multe țări și asta ne permite acest nou instrument, acest instrument. Acum, contraterorismul. Atât uh, instrumentul pentru stabilitate și cel uh, de cooperare pentru dezvoltare sunt strâns legate de niște criterii de eligibilitate. Deci, încă un caz în care uh, acest instrument prezintă avantaje. Și un alt caz, atunci când vrem să prevenim conflictele, când avem o abordare tematică, când uh, ajutăm la elaborarea de politici care nu ar fi eligibile sub alte instrumente, deci acolo instrumentul pentru stabilitate prezintă un avantaj clar. În ceea ce privește contraterorismul, Aș vrea să menționez chestiunea drepturilor omului. Doi experți s-au referit la asta, precum și doamna Brandner. Noi punem mult accentul pe promovarea drepturilor omului în uh, politicile de combatere a terorismului. Sprijinim accesarea instrumentelor ONU sau ale organizațiilor internaționale și o facem uh, prin promovarea unei justiții penale civile, pe lângă abordările militare. De asemenea, promovăm un control democratic și o supraveghere democratică. Și o noutate din regulament e că menționăm în mod specific rolul parlamentelor care au uh, astfel uh, sarcina de a supraveghea ceea ce se întâmplă. De asemenea, vom monitoriza îndeaproape evoluțiile legate de politicile antiterorism. De exemplu, anul trecut, uh, multe guverne au reacționat violent la situația din uh, din țările arabe și în altul reprezentant a hotărât suspendarea fondurilor pentru acele țări. Acum, domnul Doyle din partea comisiei. Press the button. But button. Oh, sorry, excuse me. Thank you, sorry. Uh, thank you, Chairman. Uh... Zic. Mă numesc Michael Doyle. Doar pe scurt, uh, încerc uh, să reau unele dintre astea. Acum 10 zile, Națiunile uh, Unite au fost solicitate să uh, ofere ajutor de urgență pentru misiunea de observare a Națiunilor Unite în Siria. În cursul săptămânii ne-am consultat ce putem oare face. S-a elaborat un pachet și deja trecut încoace în trei zile am uh, redactat un proiect. Uh, azi dimineață au fost deja luată prima decizie și primele comenzi pentru uh, uh, diferite materiale și servicii care să fie folosite de această misiune în Damasc au fost deja lansate. Deci este o viteză de reacție chiar excepțională, aș zice. Iată ce putem face când suntem presați să acționăm. Uh, trebuie însă definite foarte bine uh, acțiunile la care putem interveni pentru ca acest lucru să fie posibil. Uh, în ce privește posibilitatea noastră de reacție la dezastre naturale, um, um, vreau să mă refer la remarcile doamnei raportor. Prin ilustrarea importanței acestei posibilități de reacție, vă dau câteva exemple. Dacă am fi avut această posibilitate după uh, uh, cutremurile din uh, Haiti sau după uh, alte uh, uh, cataclisme, am fi avut posibilitatea să, in, să intervenim rapid, să arătăm populației că cineva intervine rapid și prin asta să garantăm stabilitatea care este necesară pentru refacere. Azi, uh, instrumentul despre care vorbim a fost singurul instrument care putea să uh, permită așa ceva. Eh, dacă există eh, alte instrumente, nu pot să spun, dar important este ca aceste instrumente să fie rapide și flexibile pentru ca noi să putem eh, reacționa rapid. Nu se dorește cheltuirea fondurilor, de exemplu, alocate Republicii Dominicana pentru, pentru Haiti. Însă, atunci când Deci fondul de dezvoltare europeană nu poate fi folosit în același fel ca și acest fond. Acum, evaluarea orizontală a instrumentului de anul trecut a generat câteva propuneri, inclusiv pentru utilizarea uh, în, uh, a do- în al doilea eșalon a acestui instrument. Uh, de exemplu, în Nagorno-Karabakh, după prima situație de urgență, totuși există posibilitatea extinderii fond- uh, finanțării. Încercăm pe baza evaluării diferitelor proiecte în care au fost folosite fonduri să um, să aflăm care sunt uh, elementele de eficacitate uh, uh maximă. Noi am, fost sing- am avut singur instrumentul necesar pentru a asista uh, uh Tribunalul uh, uh, Penal uh, pentru Liban, de exemplu. Dar văd că mi-am depășit timpul și o să mă părăsesc aici. Mulțumesc, scuze. Mulțumesc. Domnule Maier, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Oh, <laughs> It's the first time I'm in, in your group, so... Uh, oh, Mulțumesc și îmi cer scuze. Uh, nu am multe de adăugat, multe au fost menționate deja de colegii mei și mulțumesc pentru uh, ideile pe care le-am primit astăzi din partea experților cu privire la noile activități, cu privire la lupta împotriva traficului uh, ilegal cu medicamente contrafăcute, uh, Uh, e o, iată, o nouă amenințare care afectează Africa în mod special și alte țări uh, săr, mai sărace și uh, efectul acestui tip de activitate poate să fie de destabilizare. Și este practic mană cerească pentru teroriștii din regiune, de aceea consider că e foarte important să rămânem cu atitudine deschisă și să avem o vedere de ansamblu asupra activităților de acolo care sunt adesea uh, interconectate. Uh, când am spus uh, uh, că trebuie să avem o atitudine deschisă, m-am referit și la dezastrele naturale și o să explic și de ce. Am uh, avut diverse contacte cu țările beneficiare și am constatat că a investi doar în acțiuni de contraterorism, uh, uh, interveni într-o țară doar uh, pentru chestiuni de securitate este adesea foarte, foarte scump pentru țările respective. Dar, că, de fapt, când avem uh, de-a face cu un dezastru, cu o catastrofă, fie naturală, fie rezultat în urma unui atac terorist, efectele uh, în asemenea uh, catastrofe sunt aceleași asupra populației. Populația este afectată în egală măsură. Așadar, dacă arătăm populației de acolo că acoperim atât chestiune ce țin de dezastre naturale, cât și cele legate de terorism uh, și alte activități ilicite, cred că putem să mobilizăm interesele mult mai rapid, pentru că efectele sunt aceleași, mecanismele și instrumentele sunt aceleași și acest lucru ne permite să, să reflectăm diferit asupra problemei. Dacă ne limităm doar la criminalitate și la terorism, cred că suntem puțin reduși în marja noastră de acțiune. Cam atât am vrut să spun. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum doream să îi întreb pe experți dacă doresc să reintervină. Câte un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să reiau uh, câteva dintre întrebările care au fost adresate în încăpere. Doresc să subliniez într-adevăr că instrumentul de stabilitate este unic pentru noi și vreau să vă dau un exemplu concret. În Nagorno-Karabakh, de exemplu, fără acest instrument, noi nu am putea să acționăm, nu am putea să uh, utilizăm banii statelor membre pentru că e o zonă de conflict nu-i așa? Unde Uniunea Europeană e implicată prin diferite state membre în procesul de pace. Deci este puțin dificil. Tocmai de aceea instrumentul de stabilitate a fost pentru noi foarte util și nu am fi putut acționa fără acesta. Celălalt uh, punct pe care voiam să-l menționez se referă la întrebarea domnului Preda cu privire la implicarea societății civile în baza articolului 8. Cred că acest articol uh, Mm, la aliniatul 2 ar trebui să rămână neschimbat, fiindcă se spune că ar trebui ca societatea civilă să fie consultată um, când uh, se consideră potrivit. Uh, noi nu operăm într-un vacuum, să nu uităm asta, ci operăm în zone de conflict extrem de sensibile și cred că consultarea cu actorii politici locali, cu societatea civilă locală, trebuie să fie însățită de un proces bine gândit, încadrat într-o strategie. Nu putem să o facem așa din senin. Și cred că e un punct foarte important de menționat. Un alt aspect care trebuie menționat se referă la întreaga sferă a coordonării. Coordonarea e primordială, cu statele membre, în plan local și așa mai departe. În plan local nu există coordonare, dar în alte cazuri avem... Uh, o, un exemplu foarte bun în ceea ce privește instrumentul european de vecinătate și parteneriat în, în Moldova. Dar problema este că în Nagorno-Karabakh avem trei delegații, Georgia, Armenia, Azerbaijan și coordonare nu există acolo. Am avut uh, o reuniune cu comitetul executiv și am implementat un sistem alternativ de cooperare care a părut să funcționeze și în, pe, în punctele focale și uh, cred că poate fi reutilizat. Domnule Sheriff, aveți cuvântul. Două lucruri pe scurt. În primul rând, coordonarea între state. Dacă analizezi bine conflictul și afli ce se întâmplă în acea situație care afectează mai multe țări și dacă ai o strategie națională sau o strategie de criză, atunci te poți coordona mult mai bine. Te poți gândi la ce instrumente poți folosi, însă asta e o chestiune mai generală pentru Uniunea Europeană. Și Problema mai mare, ce anume poate să facă Uniunea Europeană într-o anumită criză, folosind toate instrumentele, inclusiv cel de stabilitate. Deci uh, această problemă e cea care se pune, precum și uh, rolul delegațiilor Uniunii Europene pe teren, care este acesta. Sunt de acord cu raportarea, cu, cu raportarea. Regulamentele financiare sunt citate neoficial uh, de către funcționarii de la comisie și de către beneficiarii uh, instrumentului pentru stabilitate ca fiind la originea problemelor. De exemplu, când am făcut evaluarea s-a văzut foarte clar uh, că funcționarii făceau tot posibilul pentru a lucra cât mai uh, rapid, însă erau practic uh, împiedicați de regulamentele pe care trebuia să le respecte de fiecare dată. Doamna Martinelli, aș vrea să fac legătura cu ultimul lucru spus de Andrew și anume cât de ușor e să uh, să deblochez fondurile și să... Deci, de exemplu, în Africa am avut proiecte legate de PESA și când am luat atunci legătura cu persoana de la instrumentul pe stabilitate, ni s-a spus că banii nu puteau fi trimiși. Era vorba doar de câteva mii de dolari. Și problema deblocării unor sume mici de fonduri, din experiența mea personal, personală, trebuie să vă spun că nu se întâmplă de fiecare dată în mod consecvent nu se ține cont de faptul că situația pe teren evoluează foarte rapid și, de asemenea, în ceea ce privește destinația fondurilor, problema medierii și a măsurilor de reconciliere. E ceva important aici în regulament, e o inovare importantă, însă mă întreb care e capacitatea delegaților de a identifica acele domenii în care banii pot fi de, uh, uh, plătiți imediat pentru mediere. Uh, Există de asemenea, ar trebui ca funcționarii care lucrează cu acest instrument pentru stabilitate să fie pregătiți, uh, să cunoască foarte bine acest domeniu. Și din păcate societatea civilă nu prea e, nu e prea implicată pentru a stabili uh, standardele și etaloanele necesare. Concluziunea la relatrice. Pe toți. Raportarea concluzii. Le mulțumesc colegilor pentru comentarii și pentru întrebările adresate de experți. Siria. E o veste bună s-a adoptat pachetul și sunt de acord cu domnul Lambsdorff. Da, e ciudat. Pe de o parte încercăm să fim foarte flexibili și pe de altă parte nu vrem să fim noi uh, o pungă fără fund la care tot apelează toată lumea pentru a avea fonduri. Da, e clar că vrem să vedem ce proiecte au plus valoare, trebuie evaluate toate acestea. S-a menționat schimbarea climatică, însă s-a hotărât să se elimine asta din text pentru a avea mai mult streamlining. Însă nu cred că mulți raportori ecologiști ar fi gata să elimine asta. Să vă spun, noi vrem să avem o abordare strategică și poate că e util să eliminăm asta, să cine știe, poate am putea introduce din nou ceva legat de mediu. Și acum, asistența umanitară. Domnule Doyle, vă referați la Republica Dominicană. Fondul European pentru Dezvoltare nu a folosit banii pentru refugiați. Nu e motiv bun. Fedul ar trebui să-și folosească fondurile într-o astfel de situație, iar uh, faptul că nu se dorește folosirea uh, fondurilor e ceva diferit. Asta nu înseamnă că nu e posibil. Deci de aceea sunt cam sceptică în această privință și vă spuneam că când există situații naturale sau provocate de om, deci trebuie să vedem uh, asupra a ceea ce ne concentrăm, deci nu neapărat pe asistență umanitară sau reconstrucție. Și sunt de acord cu ce ați spus mulți dintre dumneavoastră. Da, de multe ori sumele mici sunt foarte importante și sunt de mare ajutor, însă sunt și o uh, provocare pentru Uniunea Europeană și asta din cauza că lipsește personalul și de aceea Parlamentul trebuie să dea dovadă de consecvență atunci când cere flexibilitatea și uh, deblocarea de sume mai mici. Și ultimul lucru, rolul Parlamentului European. Noi am negociat toate acestea ca un pachet cu celelalte instrumente financiare, deci asta nu depinde de mine. Multe lucruri vor fi discutate uh, cu colegii, cu domnul Mauro, cu domnul Lambsdorff, cu domnul Brock, președintele nostru. Și e clar că instrumentul uh, de stabilitate, textul pe care îl vom uh, obține, va fi un text al grupului nostru. Și să nu uităm că în paralel au loc uh, discuțiile referitoare la toate celelalte instrumente financiare. Încă o dată vă mulțumesc și aștept uh, modificările, amendamentele dumneavoastră la acest text. Vă mulțumim. Qualche momento di pauză. Câteva clipe. Vom lua o scurtă pauză. Îl așteptăm pe raportorul de la următorul punct. Deci câteva minute luăm pauză. Colleghi, passiamo al punto seguente. Dragi colegi, trecem la următorul punct. Avem delegația parlamentară UE-Rusia. Vom prezenta studiul uh, privind uh, evoluțiile politice și sociale din Rusia în 2012 ca urmare a noului ca urmare a noului rol pe care această țară îl are la nivel internațional. Deci s-a însărcinat uh, redactarea acestui studiu care ține cont de mai mulți factori pentru a înțelege rolul Rusiei la nivel internațional. De ce factor vorbim? Ei bine, recentele alegeri uh, prezidențiale, negocierile privind noul acord UE-Rusia, e vorba de adrarea Rusiei la OMC, E vorba de tensiunile în țări și regiuni care prezintă un interes specific pentru Rusia, Siria și Corea de Nord. Și pe baza concluziilor din studiu am vrea să vedem care ar fi evoluția potențială a politicii externe, cum se modernizează societatea și economia și care sunt implicațiile pentru relațiile dintre UE și Rusia. Și să vedem de asemenea care sunt perspectivele pentru negocierea unui nou acord UE-Rusia. Îi dau cuvântul domnului Philip Hansen de la Chatham House pentru o prezentare de maxim 10 minute. So, this report... Acest raport a fost scris de un economist și de un expert în uh, sociologie, în politici. Principala problemă care se pune e dacă Rusia se va deschide sau nu. Și mă voi concentra mai mult pe fațeta economică a acestei întrebări. Eu voi fi destul de sceptic și vă voi sugera că poate nu vom vedea toate schimbările la care ne așteptăm. Să vă spun despre ce e vorba. În primul rând, Rusia se confruntă cu o serie de provocări. În viitorul imediat, în viitorul apropiat, Rusia va avea ocazia să se deschidă față de lumea exterioară. Nu putem fi siguri 100%, însă ne așteptăm ca Rusia să adere la OMC a sfârșitul verii anul acesta și dacă se va întâmpla, atunci vor uh, interveni și alte evenimente care vor prezenta posibilități de deschidere. Faptul că de la 1 iulie va avea președinția C20, există și summitul uh, APEC în septembrie la Vladivostok, Asociației de Cooperare Asia-Pacific. De asemenea, Există posibilitatea ca Rusia să adere la OCD anul viitor. E o posibilitate destul de, de ridicată. De asemenea, în 2014 vor organiza Olimpiada de iarnă de la Soci și ar putea organiza și uh, Cupa Euro de fotbal în 2018. Referitor acum la angajamentele economice în cadrul OMC, sunt foarte clare, niște taxe pentru importuri mai scăzute, o plafonare a subvențiilor agricole, niște controle vamale acceptabile și tehnice, care de multe ori au fost folosite în mod protecționist în trecut de către Rusia, o mai mare deschidere către investițiile străine, drepturile de proprietate intelectuală vor trebui protejate mai bine și, de asemenea, măsuri legate de investițiile comerciale. În uh, ceea ce privește, de exemplu, componentele din industria auto. Uh, toate aceste măsuri nu vor interveni imediat. Multe din aceste angajamente ar trebui să fie adoptate imediat după ce aderă Rusia la OMC, însă pentru altele va fi nevoie de mai mult timp. De exemplu, reducerea taxelor la importuri cu 40% e o măsură care trebuie să fie luată imediat, alta peste 3 ani și altele și mai mult. De exemplu, la fierul vechi uh, se reduc taxele mm, treptat, nu voi enumera acum toate aceste lucruri, însă ideea e că o serie de ajustările pe care Rusia a reușit să le negocieze sunt destul de generoase, după părerea mea, în ceea ce privește interesul Rusiei. A fost nevoie de mult timp pentru a ajunge la un acord de aderare la OMC, însă vă spun că a trebuit să existe un nivel mare de concesii. Și e vorba aici de 50 de părți implicate la această aderare, un număr foarte ridicat de uh, protagoniști. Principalul lucru e punerea în aplicare. Aderarea la OMC deschide o țară um, din perspectiva tragerii la răspundere, să zic așa, la nivel uh, internațional. Există mecanisme de soluționare a litigiilor în cadrul OMC, însă știm că acestea nu sunt rapide, acestea nu duc la o soluționare rapidă, fiabilă și mulțumitoare. Mulți cunoașteți conflictele îndelugate între SUA și UE, de exemplu, la OMC. E vorba de Boeing și Airbus sau, sau de sprijinul sau de mm, subvențiile la exporturi. E o adevărată saga care tot durează de ani de zile. Și eu susțin că Rusia va face reforme economice nu datorită provocărilor uh, legate de OMC, ci uh, din cauza a ceea ce s-a întâmplat după aceea. Mulți experți ruși spun că o perioadă de um, prețuri reduse la țiței ar fi o perioadă care ar duce la reforme. Reformele sunt necesare, am spus asta în studiu și vedeți asta și pe ecran. Vedeți care sunt notele Rusiei în ceea ce privește ușurința de a face afaceri. De exemplu, în ceea ce privește începerea unei afaceri, sunt pe locul 111. În general, sunt pe locul 123. Aici avem o estimare optimistă în legătură cu uh, activitatea economică și nivelul PIB pe termen mediu, deci până în 2020 vedem că avem o creștere de 3,3% a PIB. Ce am făcut eu în acest grafic? Am arătat linia superioară, o evaluare, o estimare pozitivă, optimistă de 5%. Următoarea linie albastră e de o creștere de 2,5% acestea sunt niște scenarii probabile și efectul aderării la OMC ar fi o creștere de, 0, de 3,3%, cea de jos. Acestea sunt scenariile cele mai optimiste. Întrebarea e dacă aderarea la OMC va duce la îmbunătățirea libertății economice. Știți că există o măsurare clasică a libertății economice și avem experiențe recente cu patru țări comuniste, Armenia, de, jos, de sus în jos, mă scuzați pe acest diagram, Armenia, China, Georgia și Ucraina. China nu s-a îmbunătățit, Ucraina nu, Georgia da, Armenia da, în anumite privințe. Există, bineînțeles, și alți factori care afectează gradul de deschidere și de libertate economică, însă nu se pare că aderarea la OMC reprezintă o influență notabilă în această privință. Status vol în Rusia. Mă voi concentra pe linia roșu și albastru. Situația actuală a dus la o prosperitate destul de stabilă. 2008-2009 Bineînțeles, atunci a avut loc o încetinire, a avut loc o criză și din punct de vedere la Rusiei, uh, economia crește cu 4%. Însă vedeți că a crescut mult mai mult prosperitatea gospodăriilor, practic, decât PIB-ul, dacă e să le comparăm. O altă problemă despre care vorbim în raport uh, e impactul aderării OMC și al deschiderii Rusiei asupra inegalităților regionale. Aici avem cele mai bune estimări în legătură cu impactul asupra regiunilor. Să vedem care va fi nivelul de atragere a investițiilor străine. În nord-vestul Rusiei și în uh, Orientul îndepărtat, uh, aceste zone vor atrage investiții. Însă vedem că avem anumite zone, anumite districte federale, anumite oblasturi unde șomajul e foarte ridicat și în altele foarte scăzut. De exemplu, la Moscova e de 1,7%, iar în Ingușeția șomajul e de 49%, Ingușeția fiind lângă Cecenia. Prețul uh, la petrol și PIB-ul uh, sunt clar corelate. Vedeți două axe verticale aici. În roșu e PIB-ul, în albastru e prețul la petrol, petrolul din Urali. Și dacă extrapolăm pe anul 2020, conform estimărilor oficiale și neoficiale din Rusia, uh, deci, uh, estimările oficiale sunt cam optimiste. Uh, ei uh, spun că prețul la petrol va crește în mod constant. Însă vedeți că și în trecut petrolul a oscilat foarte mult în ceea ce privește prețul. Deci asta s-ar putea întâmpla și pe viitor. Concluziile acum. Aderarea la uh, OMC ar putea ajuta la liberalizarea economiei și a societății uh, Rusiei în general, însă există alte influențe mai importante asupra societății uh, și care pot duce la uh, reforme. Presiuni interne, de exemplu, am văzut demonstrațiile stradale care s-au continuat și în acest sfârșit de săptămână. Nu e clar deloc cum uh, va evolua noul guvern. Avem deja niște informații preliminare în legătură cu cine va participa la acest guvern, cine nu. Pe 15 vom avea informații mai, uh, mai clare. Un alt lucru extrem de important e prețul petrolului, prețul la petrol. Chiar dacă se aderă la OMC și trebuie respectate și puse în aplicare obligațiile OMC, efectul OMC în sine nu e atât de mare. Ce mai important e sinergia uh, potențială între această deschidere către lumea exterioară și presiunile interne. Acestea ar putea ajuta la schimbarea situației, însă nu vorbim aici de o schimbare a situației economice uh, doar uh, datorită aderării la OMC. Așa ceva nu se va întâmpla. Vă mulțumesc. O a doua intervenție a domnului Zvobod, aveți cuvântul. Președinte, Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în engleză, dacă îmi permiteți. Împărtășesc întru totul concluziile prezentate Adică e adevărat că aderarea la OMC nu schimbă prea mult structura Rusiei și economiei de acolo. Am văzut-o și în cazul altor țări. China și alte țări mari în special arată că pentru ele aderarea la OMC nu, este o, nu implică o schimbare majoră. Sigur că e, implică oarecare deschidere și sunt limitate puterile unor mari conglomerate industriale și se oferă companiilor de dimensiuni mici și medii un, un tratament mm, mai echitabil. Dacă aderarea la OMC mm, va fi însoțită de creșterea certitudinii juridice mm, pentru investitor, atunci, într-adevăr, putem vorbi de o schimbare semnificativă, pentru că fără certitudine juridică nu avem decât corupție. Ehm, doar, doar astfel poate avea loc un efect de modernizare. În ce privește prețul petrolului, prețul crescut al țițeiului actualmente limitează presiunea de a întreprinde reforme din partea guvernului. Iar dacă prețul petrolului ar scădea, presiunea de a întreprinde reforme ar crește însă ne așteptăm ca prețul petrolului să rămână ridicat pentru că uh, economiile emergente sunt în creștere și cu toate oscilațiile sale, prețul petrolului credem că va rămâne crescut și va uh, face posibilă oferirea acelor daruri electorale pe care președintele Putin le-a promis uh, suporterilor săi. Uh, sigur că la un moment dat uh, prețul petrolului uh, poate să scadă și asta va impulsiona puțin procesul reformelor, dar nu în mod radical. Apoi, cred că există elemente în plus față de cele amintite care sunt importante. Liberalizarea regimului vizelor regimul uh, uh, de vize nu influențează în mod direct uh, situația, dar face ca mai mulți actori din societatea civilă, din sfera academică, economică, să călătorească în străinătate. De asemenea, facilitează vizitarea Rusiei de către străini și produce indirect o creșterea suprafeței de contact între Rusia și lumea de afară, uh, contribuind și la o creștere a uh, clasei mijlocii, a pătrii mijlocii a societății. Pentru că acum, iată că uh, toate stațiunile europene sunt inundate de uh, ruși bogați. Dar nu despre aceștia vreau să vorbesc. Eu vreau să vorbesc despre uh, efectul pe care relaxarea regimului de viză l-ar avea asupra adevăratei clase de mijloc. În ce privește reacția Europei și a guvernelor europene, uh, observăm că există guverne care nu țin neapărat uh, politica europeană în acest domeniu. Ungaria, prin poziționarea sa față de proiectul Nabucco, a arătat că este mai favorabilă Rusiei decât, și proiectelor rusești decât alte uh, state. Dacă am avea o poziție unitară, unită, uh, în relația cu Rusia, am putea impacta mult mai mult asupra situației de acolo. Asta include și relațiile dificile între Rusia și uh, Ucraina și Uniunea Vamală între uh, Federația Rusă și Kazahstan. O Rusie mare va continua să joace rolul de, de forță de echilibru între Europa și uh, Orient și dacă eu aș fi uh, un politician uh, rusesc, uh, uh, un politician rus și eu aș încerca să încerc prin puterea pe care o dețin să echilibrez anumite situații. Numai că, din punct de vedere european, noi trebuie să exprimăm un punct de vedere foarte clar și să ne afirmăm poziția mult mai puternic decât o facem în prezent. În ansamblu, regret că în ce privește negocierile de, pe marginea pactului, cooperare și de asociere, cred că am fi putut obține mai mult progres în acest domeniu. În sectorul energetic regret că am am uh, renunțat uh, la anumite cereri inițiale ale noastre în negocierile cu Rusia. Deci, uh, Trebuie să vedem cum ne relatăm față de noile ambiții ale guvernului. Evident că așteptăm cu interes formarea noului guvern din Rusia, dar cred că putem să spunem că ne așteptăm ca Rusia în continuare să uh, aibă, să-și exercite influența uh, de tip uh, echilibrant ca o putere autoritate care încearcă să netezească anumite conflicte dacă vedem care sunt reformele care au fost întreprinse în Rusia, ele nu sunt reforme adevărate, și nici nu văd uh, intenția de a le impulsiona în mod uh, semnificativ. În momentul în care vom avea un guvern uh, ales și acceptat de Putin, s-ar putea să uh, ne trezim cu guvernatori de provincii care, într-adevăr, vor dori să reducă corupția, să dezvolte regiunile pe care le guvernează și atunci uh, s-ar putea să uh, fie în interesul nostru să cooperăm direct cu acești guvernatori pentru impulsionarea procesului de reformă în Rusia. Trebuie să rămânem vigilenți, să uh, continuăm în mod pragmatic cu abordarea pe care avem, să criticăm violarea drepturilor omului, dar să fim vigilenți și în ce privește uh, OMC-ul. Uh, deci, uh, odată ce Rusia va fi membră, trebuie să aplicăm cu strictețe regulile OMC și acesta trebuie să fie și mesajul nostru principal pentru Rusia. Statul de drept și certitudinea juridică sunt importante nu doar pentru societatea civilă, ci și pentru dezvoltarea economică. Mulțumesc și acum domnul Knut Fleckenstein, uh, care este șeful delegației cu fostele țări ale Uniunii Sovietice. No, I, I, uh, uh, uh, speak in German. Voi avea o intervenție scurtă și voi vorbi germană. Domnul Svoboda tocmai a făcut câteva trimiteri la studiile făcute, la conținutul uh, Uh, acestora. Nu o să intru și eu în aceleași detalii. De fapt, nici nu am foarte multe întrebări. Până la urmă, studiul nu e atât de dificil de priceput. E vorba de faptul că aderarea Rusiei la OMC poate să ajute, dar nu e obligatoriu să se întâmple asta. Deocamdată se pune problema dacă Rusia poate să exercite și mai multă influență sau nu. Cam atât am înțeles eu. Vreau să mă limitez la două întrebări. Mă refer la acordul de cooperare și asociere cu Rusia. Mulți reprezentanți ai Serviciului European de Acțiune Externă, mulți reprezentanți ai um, întreprinderilor străine din Rusia au impresia că aderarea Rusiei la OMC va avea, ar putea avea o influență pozitivă la negocierile care acum trenează în ceea ce privește acordul de parteneriat și asociere dintre Uniunea Europeană și Rusia. Studiul e vag în ceea ce privește aceste afirmații și totuși manifestă un ton optimist. Oare care este motivul? Se datorează lipsei elaborării ideii uh, furnizării de energie sau există și alte cauze? Și o a doua întrebare ar fi, în opinia dumneavoastră, care ar fi avantajele apartenenței uh, Rusiei la OCDE pentru Uniunea Europeană? Pentru că, da, și acest subiect apare în studiul dumneavoastră. Mulțumesc! Grație! Mulțumim! Are cuvântul, uh, au cuvântul doamna Uiland și domnul Kirilov. Oiland. Doamna Cristina Oiuland. Sorry, my, uh, I haven't um, uh, heard my name and I was... Îmi cer scuze, nu, nu mi-am auzit numele președintele. Da, a fost din cauza pronunției mele proaste. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea făcută cu privire la studiu. E vorba de un studiu comprehensiv, bine pregătit, care se axează pe OMC, sigur, un pas uh, înainte foarte important pentru Rusia și un pas uh, înainte și uh, pentru Uniunea Europeană de cealaltă parte, pentru a garanta un mediu comercial îmbunătățit. Am însă o întrebare. Aș vrea ca cercetătorii care au elaborat acest studiu să îmi spună câteva detalii despre corupție. În document ați menționat problema corupției din Rusia. Recent am uh, citit raportul think tank-ului Indem, care aproximează că, aproximat, că 35% din economia uh, Rusiei e pierdută din cauza corupției și e vorba despre o corupție care pornește de la un nivel central, de sus, de unde e puterea. Și m a interesat foarte mult care este opinia dumneavoastră cu privire la această problemă. Aderarea Rusiei la OMC poate ea să schimbe situația în ceea ce privește acest sistem corupt? Și un al doilea aspect foarte important, se referă la evoluțiile pozitive pe care vrem să le vedem în Rusia în mediul antreprenorial. Corupția, sigur, pune mari probleme și aici. De cealaltă parte, însă, avem și lipsa statului de drept. Aderarea Rusiei la OMC va avea consecințe, efecte și în ceea ce privește implementarea normelor, regulamentelor OMC, dacă de partea Rusiei deocamdată am văzut foarte clar care sunt problemele în ceea ce privește aplicarea statului de drept. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Kirilov. Mulțumesc! Doresc să mă refer la câteva aspecte. În uh, această analiză s-a făcut trimitere în principal la perspectiva economică. Nu s-a spus nimic despre relațiile dintre Rusia și China. Mi se pare un factor foarte important. Menționez asta din cauza că au existat câteva indicații cum că ar urma să apară investiții uriașe, transfrontaliere, proiecte comune, interstatale, dar nimic nu s-a materializat în ceea ce privește frontiera estică a Rusiei. Recent, pentru prima dată, s-a publicat un articol critic în China la nivel înalt, despre modul în care evoluează economia Rusiei. Aceste lucruri ar trebui privite într-un context uh, general. Tot cu referire la relațiile Rusia-China, consider că este în interesul rușilor să aleagă Uniunea Europeană drept partener Rusia are nevoie de Uniunea Europeană, Uniunea Europeană are nevoie de China, dacă e să ținem cont și de al treilea factor, China. Și mai e și o altă dimensiune a acestei probleme. Vedem că în Rusia acum ia amploare clasa mijlocie, clasa nou creată, nu oamenii obișnuiți. Și e un fenomen foarte interesant mă duce cu gândul la faptul că IMM-urile sunt cele care au de suferit în această uh, perioadă de libertate economică. Fără dezvoltarea IMM-urilor, eu cred că economia Rusiei va adormi pe termen lung. În al doilea rând, sunt perfect de acord cu liberalizarea vizelor. Ar trebui să fie un proiect pe care să nu-l pierdem din vedere. Și nu în ultimul rând menționez și problema securității. În continuare, nu reușesc să uh, văd încotro se îndreaptă uh, negocierile cu privire la scutul antirachetă. De ce nu putem nici cum să rezolvăm această problemă între NATO și Rusia? Mulțumesc. Domnul Schulz are cuvântul. Am o întrebare uh, la adresa domnului Hansen. Um, există speranțe întemeiate ca certitudinea juridică să crească în Rusia odată cu aderarea la OMC, pentru că știm că Rusia nu este un stat de drept și chiar și fostul președinte Medvedev uh, deplânge acest nihilism juridic în plus, trebuie să avem în vedere că combaterea corupției nu a progresat deloc în ultimii ani și uh, nici nu, de fapt corupția este instituționalizată peste tot. Atunci întreb, care este speranța noastră că această situație se va schimba? Domnule Svoboda, am și o întrebare și uh, am o întrebare și la adresa dumneavoastră. Oare nu comitem o greșeală când uh, punem semn de egalitate între libertatea de uh, călătorie și, liber, uh, și relaxarea regimului de vize? Oare n-ar fi mai important să arătăm că în Rusia există multe alte libertăți care sunt îngrădite, cum este, de exemplu, libertatea de a organiza manifestări și demonstrații publice, da? dreptul de uh, liberă exprimare a opiniei personale, uh, libertățile personale sunt uh, reduse, dar nu cred că sunt mai puțin, uh, că sunt mai puțin urgente decât liberalizarea regimului vizelor. Mulțumesc. Sari. Domnul Iaconsari. Doamna Iaconsari. Mulțumesc. În concluziile acestui studiu se sublinează mult prețul petrolului, importanța petrolului petrolului. Eu nu sunt neapărat de acord că o menținere a unui preț ridicat uh, la petrol ar uh, împiedica presiunile interne pentru, schimb, pentru schimbare sau că dacă ar cădea foarte mult prețul la petrol, uh, ar exista presiuni mai mari pentru a schimba și reforma economia. Nu prea cred. Uitați-vă la China. în cazul Rusiei, o prăbușire a prețului la petrol nu cred că ar duce la niște reforme urgente. Nu, nu ar face decât să crească extremismul. Pătura de mijloc ar avea de suferit, iar fascismul ar prinde rădăcinul mai ușor. Prăbușirea nivelului de trai e ceva foarte periculos. Multe se pot întâmpla. Eu nu cred că prin prăbușirea uh, prețului la petrol și a nivelului de trai ar crește nevoia de a face reforme. Domnul Milamons, două întrebări pentru experți. Ce așteptați de la Rusia ca președinte a G20? Ce priorități are ea în acest for? Și, în al doilea rând, ce credeți că gândește Rusia despre Uniunea Europeană? De fiecare dată Rusia a privilegiat relațiile bilaterale cu țările mai mari sau mai importante. Să acum UE trece printr-o datorie suverană, printr-o criză. Deci cum credeți că percepe Rusia situația Uniunii Europene? Mulțumesc! Domnul Șoflin este ultimul care va interveni. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit vechiului meu prieten, domnul Hansen. Două întrebări. Declinul demografic, cum afectează uh, acesta piața muncii? Aici există mare, există mari implicații economice și credeți că acest declin va duce la o creștere a imigrației în Rusia? Ca și care vor fi urmările acestui fenomen? Foarte bine, am încheiat intervențiile membrilor aveți cuvântul. Domnule Hansen. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you all for a, quite a battery of questions. Da. To respond adequately. M-ați bombardat practic cu foarte multe întrebări și nu știu dacă voi fi uh, capabil să răspund la toate. Vă referați la statul de drept și slăbiciunea statului de drept în Rusia. Am fost întrebat următorul lucru, cum ar afecta aderarea la OMC situația statului de drept în Rusia. E bine, vedem că altă țară, China, care adera la OMC, tot uh, suferă foarte mult de pe urma uh, lipsei statului de drept. Uh, Mm, ce sperăm noi e că cerințele de a respecta anumite standarde internaționale, cum ar fi controlele tehnice sau standardele fitosanitare pentru importul de produse, toate aceste lucruri care par minore și de detaliu, e bine pentru a le respecta, trebuie să te supui unor controle făcute de partenerii internaționali. Asta, e, asta înseamnă să aparții organizației OMC, OMC. Nu e prea mult, însă e vorba de a urma sau măcar de a încerca să urmezi niște standarde acceptate la nivel internațional. Relațiile cu Uniunea Europeană. Greu de răspuns la întrebarea asta ce crede Rusia despre Uniunea Europeană. Eu cred că întotdeauna Rusia deci când mă gândesc la Rusia, mă gândesc la elita care e la putere și la evaluarea pe care o face. Ei bine, ei au impresia că Uniunea Europeană e o organizație care le uh, dă glas și micilor țări. Și tendința elitei uh, rusești e să se adreseze marilor puteri și nu unor țări mai mici. Deci uh, ei trebuie să înțeleagă, ei probabil așa percep Uniunea Europeană. Și asta e o parte din problemă. Acum, o altă întrebare. Referitoare la următorul pas și anume dacă apartenența Rusiei la OMC ar fi benefică Uniunii Europene. E bine, eu cred că un avantaj ar fi a uh, apartenența la OCDE, mă scuzați. E bine, dacă Rusia ar încerca să adere la OCDE, Uniunea Europeană ar avea ceva de spus. Ar putea spune că nu ne place situația statului de drept, nu ne plac uh, legile și regulamentele voastre și o eventuală aderare la OCDE, care probabil nu va avea loc atât de rapid precum uh, speră rușii, e bine, atunci vor apărea și modificări legate de politica de concurență a Rusiei. E vorba de reglementarea pieței uh, produselor. Eu știu cum să fac revizuirile în cadrul OCDE. Uh, și de multe ori pot vorbi cu un alt funcționar uh, din Rusia care își doresc aceleași lucruri. Și dacă e să citești nenumăratele rapoarte făcute de experții uh, Rusiei privind uh, revizuirea strategiei 2020, veți vedea că și ei vorbesc despre nevoia de a avea niște reguli legale de joc, nevoia de a avea afaceri independente. E vorba de aceleași uh, rețete liberale standard. Ah, după cum zic cei care sunt în afara sistemului, atât în Rusia cât și aici. Liberalii din uh, stabiliment însă nu spun cum anume poți să ajungi la aceste obiective voi uh, sări peste o serie de puncte, să voi reveni la problema demografică. Ne-am obișnuit cu ideea că populația totală a Rusiei e în scădere. Un recensământ recent însă arată că nu e o scădere atât de... Uh, deci ultimul recensământ arată într-adevăr că există această scădere a populației, însă Ceea ce e nou e că doar în ultimul recensământ s-a văzut că numărul populației active e în scădere. Rostat, organizația statistică din Rusia, calculează numărul populației active, incluzând uh, imigranții. Și aici E o scădere de aproape 10 milioane față de nivelul de între 2010 și 2020, ceea ce e o scădere drastică. Și asta e un motiv pentru care decidenții Rusiei vor trebui să facă eforturi pentru a îmbunătăți productivitatea. Deci există aici stimulente de schimbare și aici intervine imigrația, care însă e problematică, deoarece rușii au nevoie mai ales de imigranți uh, cu înaltă calificare și ceea ce primesc mai degrabă oameni necalificați din fostele republici sovietice și o sursă de, de imigranți care duce și la tensiuni sociale. Deci clar există probleme aici. Și mă voi opri. Mulțumesc. Prego, președinte Svoboda. Nu Svoboda, vreau să răspund uh, la întrebarea colegului Schulz. Libertatea de uh, circulație, de călătorie, nu am uh, abordată cu intenție, pentru că, pentru că ea, într-adevăr, are a face cu impactul indirect al modernizării Um, nu este o pro- problemă pe care o disociez de uh, regimul uh, vizelor și relaxarea acestea. Eu susțin uh, libertatea, libertățile civile de tot felul. Contactele între oameni sunt foarte importante, în special pentru mișcările de liberalizare, de democratizare. Evident, trebuie susținute și acestea. Mulțumesc. Bine, grazie tutti gli intervenuti. Mulțumesc foarte mult pentru toate contribuțiile dumneavoastră și cu aceasta trec la următorul punct de pe ordinea noastră de zi și anume uh, prezentare din partea uh, colegului El privind delegația pentru relațiile cu țările din Mașrec în Egipt 30 uh, aprilie 4 mai. Este vorba de o delegație care a vizitat Egiptul, care s-a întâlnit cu diferite autorități egiptene, care a aportat discuții și cu reprezentanții eh, societății civile, a comunităților religioase. Domnul El Khadraoui ne va eh, informa despre această vizită și eh, ne va oferi o apreciere personală asupra celor uh, trăită acolo, precum uh, de asemenea uh, ne va oferi și o imagine de asamblu a situației economice din Egipt. Domnule președinte, vă mulțumesc și îmi permit să vă prezint concluziile vizitei noastre în Egipt săptămâna trecută. A fost prima vizită a delegației noastre interparlamentare de la alegerile din Egipt încoace. coace au avut loc uh, schimbări uh, semnificative în ambele camere ale Parlamentului egiptean în favoarea uh, islamiștilor. Domnul președinte, vă rog să faceți puțină liniște să permitem raportorului să facă, își continue prezentarea. Domnule Cadraui, există odată frăția musulmană și apoi există și un partid salafist care a dobândit o pondere importantă Ehm, acum, e drept că Parlamentul nu are o influență foarte mare. Guvernul eh, în funcțiune a fost eh, numit eh, până la urmă de Consiliul de Apărare al țării SCAF, deci de un regim militar. Și de asemenea nu știm cum va evolua uh, relația dintre legislativ și executiv, între Parlament și președinte. Deci situația este încă oarecum haotică acolo acest haos politic, uh, îmi permit să folosesc această sintagmă, a condus în săptămânile și lunile recente la conflicte între Parlament și uh, Guvern. Există islamiști de diferite orientări care uh, provoacă tulburări, pe de o parte, și uh, autoritățile militare, de altă parte. Uh, acestea din urmă au uh, confirmat uh, degrabă că în momentul în care va fi ales și un președinte uh, al Egiptului vor preda puterea civililor. Puțin despre contextul în care au loc acum aceste alegeri. Prima rundă, primul scrutin are loc pe 23 mai. Um, cu acest prilej uh, se va discuta și uh, problema noii Constituții care se impune în țară. Uh, numai că nu este atât de clar dacă această, acest nou proiect de Constituție va fi adoptat înainte sau după alegerile prezidențiale. Mai degrabă însă e probabil că va fi adoptată în, adoptat după alegeri. Um, în același timp, uh, adoptarea după alegerile prezidențiale nu va arăta, nu permite uh, conturarea profilului uh, competențelor și atribuțiilor președintelui. Um, publicarea proiectului constituțional a generat niște turbulențe politice cu antrenarea diferitelor forțe. De exemplu, candidatul uh, salafist uh, Abu Ismail nu a fost, uh, nu a fost admis la alegerile prezidențiale. Apoi, acest lucru la rândul său a generat demonstrații care au degenerat în confruntări cu, între, între act, activiști care nu au fost identificați, iar militarii au intervenit mult prea târziu pentru a preveni sau a limita aceste uh, conflicte. Uh, aceste confruntări au uh, degenerat în adevărate bătălii care au lăsat 11 morți în capitala Cairo. Deci, Situația în continuare este relativ haotică, alianțele dintre puterile politice se schimbă în permanență, pentru noi nu este foarte clar cum, se, cum evoluează aceste alianțe. Ali Futu este unul din candidații de, cu mare potențial pe lângă Amr Musa, care este evident o personalitate politică cu de, de alt uh, calibru. Musa a candidat pentru frăția musulmană, a fost exclus după ce și-a anunțat candidatura la un moment la care frăția musulmană spunea că nu vrea să uh, uh, lanseze niciun candidat la funcția de președinte a țării. Deci a fost exclus de, din frăția musulmană. Um, Musa a primit însă susținerea unui partid salafist important și în același timp a primit și susținerea lui Michael Nabil uh, și uh, a primit și susținerea lui Ahmud Nafuz, unul dintre laureații premiului Saharov uh, recent predat. Deci, eh, iată cum au evoluat lucrurile. Între timp și frăția musulmană s-a răzgândit și a, a lansat un eh, candidat eh, propriu. Deci nu știm ce se va alege. Nu știm dacă candidatul actual al frăției musulmane într-adevăr are, are potențialul de a răsturna Eh, candidatul care până acum a fost considerat avea cel mai mare eh, potențial. Eh, cu siguranță că niciun candidat nu va întâlni mai mult de 50% și asta va genera multe discuții. În ultimele luni, Parlamentul a devenit de, destul de nepopular prin dezbaterile sale. Dezbaterile parlamentare au fost transmise uh, la televizor și opinia publică a putut urmări ce se întâmplă de fapt în uh, Parlament. Este un uh, aspect de maximă transparență, dar aceste dezbatere au arătat opinie publică că de fapt dezbaterile nu se centrează pe adevăratele probleme ale societății egiptene, ci că Uh, se discută chestiuni despre reducerea sau nereducerea vârstei minime de a fetelor la căsătorie și uh, alte alte uh, aspecte sociale care se doresc a fi mai puternic reglementare, dar reglementate, dar acestea nu reprezintă îngrijorările majore ale egiptenilor. De altfel, noi împărtășim aceste rezerve. Uh, în plus, uh, s-a demonstrat că mulți parlamentari salafiști și din uh, frăția musulmană nu au experiență politică suficientă, sunt destul de naivi în demersurile lor și își pierd susținerea populară. Ei bine, cu toate aceste neliniști și această instabilitate, cu toată tensiunea Uh, care există în țară, am reușit să ne desfășurăm uh, programul uh, după cum ne-am propus. Am avut mai multe vizite, ne-am întâlnit cu domnul Asaui, președinte Comisiei pentru Mass Media. Um, din păcate, n-am reușit să avem o întrevedere cu președintele Parlamentului, dar am avut o întrevedere cu președintele Camerei Inferioare a Parlamentului. L-am întâlnit pe Amr Musa, care uh, este un egiptean pe care cu toții îl cunoaștem și care este un candidat important pentru alegerile parlament, uh, prezidențiale. El se consideră uh, a fi un element de de punte între vechiul regim și aboliționiști, între militar și civil, încearcă să asume un rol de mediator între aceste forțe, dar, după cum v-am spus, lucrurile încă sunt departe de a fi uh, transparente. Organi- am organizat uh, întâlniri cu diferiți activiști, ne-am întâlnit cu sindicaliști, uh, am, ne-am întâlnit și cu uh, reprezentanța comunităților muslim, musulmane și copte. Am încercat să promovăm un dialog real între parlamentarii egipteni și uh, Parlamentul European și am, uh, am invitat uh, uh, uh Catatul să uh, își asume o mai mare pondere și o, mai mare, o activitate mai importantă în cadrul structurilor Euromed. Um, președintele Comisiei de Afaceri Externe a fost invitat de Elmar Brock la Bruxelles și ne așteptăm ca în următoarele săptămâni să ne facă o vizită. Câteva cuvinte despre uh, situația economică, pentru că ați vrut să știți, uh, domnule președinte. Situația economică nu este deloc roză. Uh, turismul a suferit foarte mult în anul trecut, mai puțin e drept la Marea Roșie, unde numărul turiștilor a rămas neschimbat. Ehm, există poate mai puțini uh, turiști uh, cu bani care ajung în această regiune dar, de exemplu, la Cairo uh, s-a redus uh, numărul turiștilor la 15% din cifrele uh, inițiale. Și investitorii uh, străini, uh, evident că se feresc de uh, Egipt în prezent. Și cu toate acestea, foarte interesant, există o creștere economică în Egipt. Eu cred că dacă Egiptul se stabilizează, ar putea să uh, recâștige, să redobândească cifrele de creștere economică de dinainte. Deocamdată mă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări ați avea. Vă mulțumesc! Bine, grație multe pentru expoziție. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Domnul Petering are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îi mulțumesc sincer domnului Said El Cadraui pentru raport și îl, vreau să-l întreb dacă în vizita sa a jucat un rol important următorul lucru. Domnule El Cadraui, dumneavoastră probabil știți că organizații internaționale precum fundația din SUA, International Republican Institute, sau Democratic National Institute, precum și organizații din uh, Europa, de exemplu uh, Fundația Conrad Adenauer, al cărei uh, președinte sunt eu, au trebuit să renunțe la activitățile lor în regiune și mulți angajatori au fost acuzați și acum trebuie să se prezinte în instanță în Egipt. Vreau să știu dacă în timpul delegației dumneavoastră s-a menționat și acest subiect. Pentru noi, ca fundație, acest eveniment este trist, dar evoluția din Egipt, precum și în alte țări arabe, um, este un lucru care e de, de plâns în momentul în care se întrerup legăturile cu asemenea organizație. Aș dori ca în delegația Mașrec să menționați și acest aspect, fiindcă aduce atingere direct uh, libertății, democrației și uh, statului de drept. Și vreau să vă cer câteva detalii cu privire la uh, subiectele menționate de mine. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Are cuvântul domnul Brăpăls. Doamna. Mulțumesc, domnule președinte. Am participat și eu la această delegație și vreau să mulțumesc sincer domnului El Cadraui pentru raportul extrem de complet pe care l-a făcut astăzi aici. Dacă îmi permiteți, doresc, doresc să menționez, să adaug câteva aspecte despre care consider că sunt foarte importante și pe care le-am descoperit la fața locului. Uh, E vorba despre întâlnirea pe care am avut-o cu secretarul general al Ligii Arabe și să știți că mi s-a părut o reuniune foarte interesantă pentru că secretarul general nu a vorbit doar despre Siria, ci și despre rolul pe care Egiptul îl joacă prin Liga Arabă și pe care îl va juca în procesul de pace din uh, Orientul Mijlociu. S-a vorbit foarte clar despre faptul că uh, acesta vrea să știe care este poziția Uniunii Europene, vrea claritate aici și ne-a întrebat foarte concret ce părere avem despre quartet. A spus foarte clar că el crede că quartetul ar trebui să fie părăsit și că ar trebui să Uh, lăsăm toate sarcine în seama Consiliului de uh, Securitate. Pentru că în 2002 uh, Liga Arabă a, a fost direct implicată. Bun, este vorba despre o declarație care ar trebui să fie uh, pe deplin implementată, pentru că în 2002 s-a dat o declarație cu privire la Israel. Said, de asemenea, a făcut trimitere la uh, diferitele invitații care ne-au fost adresate. Uh, e vorba de uh, întâl alte întâlniri pe care le-am avut. De asemenea, Uh, președintele Comisiei de Afaceri Externe din Parlament a solicitat să fie invitat la Bruxelles. Am discutat cu doamna Lochbiller de la INTA dacă ar fi dispusă ca împreună cu alte grupuri politice să discutăm despre toate aceste potențiale reuniuni. În Egipt s-a elaborat un plan de acțiune în ceea ce privește situația drepturilor omului din Egipt și se dorea se doreau uh, mai multe detalii pe marginea acestor aspecte. Vreau să vă spun că am discutat și cu o serie de asociații pentru tineret și pentru femei care au fost implicate direct în Revoluție. Să știți că aceste organizații sunt extrem de dezamăgite de evoluțiile recente, pentru că, în opinia lor, s-au realizat prea puține pentru libertățile pentru care aceștia s-au implicat direct în timpul Revoluției. În opinia acestora, eh, guvernul de astăzi nu tatează suficient problema drepturilor omului și în acest sens apare un guvern între, apare un conflict, mă scuzați, între guvern și parlament. Poate că odată ce noul guvern va fi instalat, acest conflict va fi aplanat. Cu privire eh, la alte aspecte în care Uniunea Europeană ar putea să facă anchete independente în ceea ce privește uh, atitudinea agresivă a forțelor uh, militare în timpul uh, demonstrațiilor din 21 mai. Să știți că eu cred că ar trebui să dăm curs solicitărilor făcute de a avea anchete independente. Altminteri sunt perfect de acord cu prezentarea făcută de Said. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul doamna de Kaiser. Oui, moi je voudrais remercier bien sûr euh, Saïd et puis tout, toute la délégation. Mulțumesc. Eu vreau să mulțumesc lui Said și întregii delegații pentru vizita făcută și pentru darea de seamă de astăzi. Nouă, celor care nu am fost acolo, ne e destul de greu să înțelegem ce se întâmplă cu această tranziție din Egipt și chiar când mergi acolo tot nu e ușor să înțelegi, deoarece unele elemente sunt chiar uh, fricoșătoare din această imagine. Nu l-am înțeles pe Sai. Cine rămâne acum candidat la președinție? Am înțeles. Salafiștii au fost îndepărtați. Uh, o ușurare exprimată din partea mea. În ceea ce privește pe Suleiman, exclus și el, întrebarea mea e următoarea. Cred totuși că armata ne ridică multe semne de întrebare. Vedem cum armata practic a preluat controlul acestui proces de tranziție. Dacă candidatul lor ar fi exclus, pe cine sprijină ei? Ce mai rămâne? Deci care sunt candidații? Uh, și uh, pe cineva paria armata. Pentru mine e un uh, element destul de important. Ajung una... Am și eu o întrebare. Înțelegeți italiana? Nu încă. O scurtă întrebare. Care sunt motivele pentru care candidatul salafist Ismail a fost exclus din uh, cursa prezidențială. Au fost prezentate niște uh, motive oficiale, concrete, care sunt acestea? Ja, dankjewel voorzitter. Misschien eerst over die... die Mulțumesc, domnule președinte ceea ce îi privește pe candidații la președinție, din câte știu eu, 10 încă sunt în cursă. Persoane de origine diferite și de nuanțe politice diferite. Trei sunt în plutonul înaintaș, să zic așa, sunt uh, candidați care au șanse mai mari, sunt sprijiniți de salafiști Blogării și islamiștii, salafiștii îl uh, sprijină pe unul dintre aceștia, însă e un islamist destul de uh, moderat. Apoi, un al doilea candidat, din perspectiva militară și a guvernului, e o persoană care a fost ministru. Avem de asemenea și frăția musulmană și pe Abn Musa, care e practic una din singurele personalități cunoscute în întregul Egipt. Asta nu înseamnă că va primi multe voturi. Se fac sondaje în, în Egipt uh, și în aceste sondaje Abner Musa nu e printre cei care au cele mai mari șanse de a învinge. Deci sunt trei candidați, vă spuneam, în plutonul înaintaș, alți trei au fost excluși, candidatul salafist a fost exclus, iar motivele prezentate a fost că mama, că el avea naționalitate dublă, Egipt și America. Și că mama lui era evreică. Acesta a fost motivul invocat însă bănuiesc că au avut loc și niște manevre. Deci problema e că avea naționalitate dublă. Uh, nog even terugkomen op de vraag van, van... Ceea ce e surprinzător pentru un salafist. Ca să revin la întrebările domnului Pöttering. Toată problema ONG-urilor și a fundațiilor, da, e ceva important, am vorbit despre asta de-a lungul discuțiilor. De fapt, de mai multe ori am vorbit despre fundații și ONG-uri. Am spus cât de îngrijorați suntem, am pus uh, întrebări în legătură cu ce se întâmplă. Conferentie werd goed bijgewoond, er waren 25 tal journalisten, wat toch uh, bijzonder. Am discutat și cu vreo 25 de jurnaliști, uh, ne-am bucurat să îi putem uh, vedea atât de numeroși. Deci am pus această problemă în discuție. De ce s-a vorbit despre asta, deoarece regimul militar dorea să câștige popularitate și s-a gândit să câștige popularitate în detrimentul fundațiilor. Deci, cumva, bătând moneda intervenției uh, străine. Deci asta a fost uh, ideea lor. Hai să uh, interzicem toate ONG-urile, toate fundațiile care vor să sprijine anumite partide politice și e clar că egiptenii au reacționat pozitiv la acest tertip. Există chiar și uh, un sprijin moderat în rândul egiptenilor pentru astfel de atitudine. Uh, Însă, de asemenea, s-a spus, spus clar că se merge prea departe și că nu au cum să mențină o astfel de lege. Vă spuneam de asemenea că acum la Parlament se discută o nouă lege și sperăm să se găsească o soluție pe această cale legislativă. Mai e și problema transparenței ONG-urilor, transparența financiară, de asemenea, foarte importantă. Și sperăm ca fundațiile și ONG-urile să nu fie ținta unor interziceri. Am vorbit cu o serie de reprezentanți ai ong am vorbit printre altele și despre această nouă lege și implicațiile ei asupra activităților uh, lor. I-au spus că nu e un moment uh, numai bun să vii cu astfel de legislație la trei uh, luni, la trei săptămâni înainte de alegeri. Uh, a, există o Constituție care stabilește un cadru adecvat pentru ONG-uri. Reprezentanții acestora nu înțeleg de ce neapărat acum se dorește modificarea acestei legi. Și dacă e să se facă o reformă, ar trebui să se evalueze bine situația actuală și eventual să uh, fie analizate legile echivalente din uh, Tunisia, de exemplu, care, sunt, care au fost foarte bine primite. Deci e clar, există anumite elemente acum care vor să se opună ONG-urilor uh, deoarece au propria lor agendă politică. Președintele Comisiei pentru Drepturile Omului uh, din Parlament uh, e o persoană foarte rezonabilă cu care poți dialoga din punct de vedere politic și dumnealui speră să se găsească o soluție. Nu am văzut un text al acestui proiect de lege și nu ne rămâne decât să îi credem pe cuvânt pe cei cu care ne-am întâlnit și anume că lucrurile se îndreaptă în direcția cea bună. Bine, vă mulțumesc pentru răspunsul și pentru prezentarea făcută. Trecem acum la prezentarea făcută de către domnul Emer Costello în legătură cu vizita în Palestina care a avut loc între 2 și 5 aprilie 2012. probleme importante de, din politică națională îl împiedică pe președintele delegației să fie aici, de aceea domnul Doamna Aucăn îl va reprezenta pe domnul Costello. Doamna Aucăn este vicepreședinta acestei delegații. Deci v-am spus că a avut loc această vizită la Ierusalim și în teritoriile ocupate la începutul lunii aprilie. O rog pe doamna Ocân să ne facă o prezentare pe care o vom asculta cu mare plăcere. Eh, Domnule președinte, vă mulțumesc. Emer regretă că nu poate fi aici. Am fost cinci membri din patru state eh, membre din cinci state membre și din patru grupuri politice, îmi cer scuze, spune vorbitatea, vorbitoarea, uh, unul dintre membrii a fost uh, uh o colegă care a fost, este și în delegația pentru Israel și uh, în, în uh, Cred că a fost o excur excursie, o delegație foarte, foarte uh, succintă, dar extrem de eficientă. O declarație de presă uh, tocmai este distribuită în prezent și uh, cred că am atins niște subiecte foarte importante. Concluzia este că strategia plină de uh, cinism a Israelului pare să aibă succes. Palestina nu mai există practic. Palestina, Palestina este divizată, uh, teritoriile sunt uh, ocupate, sunt 4-5 uh, uh, claustre mici, uh, fără legătură între ele. Uh, uh, poate v-am mai întins de zonele A, B și C din acordul de la Oslo, care trebuia să fie un aranjament temporar, însă Uh, Israelul se pare că e pe cale să anexeze zona C și a, a, a efectuat uh, incursiuni și în uh, teritoriile A și B. Este foarte dificil să mai susții uh, această uh, ideea celor două state care coapitează uh, într-un context în care Israelul respectă uh, limitele uh, și granițele Palestinei în conformitate cu dreptul internațional. Din păcate, irosim banii contribuabililor noștri, noi investim în în uh, infrastructura palestiniană, Israelul o distruge, uh, deci este, este foarte trist. Uh, cred că Germania, uh, Danemarca, Polonia ar trebui să ceară banii săi, banilor înapoi. Um, deci trebuie cumva responsabilizat uh, Israelul. Delegația noastră este în continuare în favoarea soluției celor soluției care prevede cele două state coexistente. Uh, atât uh, pentru binele Palestinei, dar și pentru binele Palestinei. Uh, dacă nu găsim această și nu ajungem la această soluție de două state care ne oferă o perspectivă de, de viitor, nu va exista niciun fel de viitor acolo. Um, sigur că n-am spus așa în, în Uh, concluzii, ci am arătat doar că acordul de la Oslo uh, nu funcționează și că acest uh, acord eșuat este folosit doar pentru incursiuni în teritoriile palestinene. În Parlament am tratat și problema prizonierilor. Noi, în Danemarca, urmărim uh, uh, foarte, cu mare atenție uh, prizonierul danez care este deținut în Bahrain, dar poți, care acest deținut este în, face greva foamei, dar există câteva sute de palestinieni care fac greva foamei în, în închisorile israeliene. Ce se va întâmpla când aceștia vor începe să, să moară? Și, și nimeni, nimeni nu se uită la cazurile acestea nimeni nu este judecat, uh, uh, palestinienii sunt deținuți fără proces, um, da? Deci, uh, practic, jumătate din populația palestină a fost deja odată la închisoare. Trebuie să facem ceva în această privință și trebuie să facem cu fermitate și rapid. Peste 200 de copii sunt deținuți în închisori. nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă asta pentru ei ce ar putea să facă Uniunea Europeană. Atunci când ne-am întâlnit cu uh, ambasadorul UE, uh, șeful de misiune acolo și când ne-am întâlnit cu quartetul, a rezultat din discuții că Uniunea Europeană este singurul partener din acest quartet care face ceva sau care este dispus să facă ceva. UE ar putea să acționeze acum și avem câteva recomandări în acest sens. Prima dată, fără a impune niciun fel de sancțiuni, blocade și așa mai departe. Trebuie să solicităm comisiei să uh, asigure respectarea, respectarea dreptului uh, uh, de, la tratament egal pentru toate produsele din uh, regiune. Nu statele membre trebuie să aplice legea privind uh, uh, discriminarea la anumite produse. Comisia, Comisia Europeană trebuie să se asigură că niciun produs de pe aceste uh, colonii israeliene nu va beneficia de un regim preferențial. În al doilea rând, dacă, dacă vom uh, accepta acest upgrade al Israelului în sensul tratatului de la Acra, atunci vom transmite un semnal foarte negativ. Uh, în politica noastră externă se vorbește despre principiul more for more, mai mult pentru mai mult, dar aici primești mai mult pentru mai puțin. Uh, și reprezentanții palestinieni ne-au arătat, ne-au demonstrat chiar aici că uh, Uh, dacă se face acest uh, upgrade, atunci înseamnă că Uniunea Europeană neglijează tot ce se întâmplă acolo. Apoi, trebuie să responsabilizăm din punct de vedere economic Israelul atunci când proiectele noastre sunt afectate. Deci trebuie să cerem bani înapoi. Și asta cred că o putem face fără nici uh, un doar ce poate. Și trebuie să spunem statelor membre că toată lumea știe că nu avem o politică externă uh, unitară, chiar dacă noi ne prefacem că așa ar fi. Dar, tocmai de aceea, trebuie să uh, spun că statele uh, membre trebuie să-și asume această acțiune de responsabilizare. În adunarea generală a ONU, ni s-a spus că palestinienii nu s-au folosit de oportunitatea care li s-a oferit uh, în adunarea generală uh, de a obține recunoașterea statutului lor. Dar, uh, dar a fost o ofertă din partea Uniunii Europene care s-a făcut acolo, care era lipsită de, de conținut, pentru că Palestina, Palestina n-a obținut nici măcar statutul pe care îl are Vaticanul. Da? Deci Mahmud Abbas nici nu putea să întrunească o uh, majoritate uh, în acest uh, sens, când nu te poți alina nici măcar Vaticanului. Deci trebuie să cerem statelor membre ale Uniunii Europene să recunoască odată situația Palestinei. Este un semnal și către palestinieni. Dacă se folosesc Eh, problema palestinienilor este că dacă sunt violenți, eh, sunt eh, reprimați. Dacă sunt, fac demersuri pașnice, atunci sunt neglijați. Dar Națiunile Unite sunt forul, singurul for pașnic care poate să facă ceva. Și Uniunea Europeană nu trebuie să-i pedepsească pentru demersul pe care l-au făcut palestinienii la ONU, ci să-i recompenseze. Și apoi, vreau să vă mai spun că în decembrie 2009 toți miniștrii uh, de afaceri de externe au semnat o declarație comună pe care vă recomand cu toată căldura. Deci toți miniștrii de externe ai Uniunii au, au semnat această declarație și cred că trebuie să-i luăm în serios. Adică chiar să-i luăm uh, de cuvânt. În conformitate cu această declarație, toate misiunile noastre din Palestina au publicat patru rapoarte. Aceste rapoarte privesc palestinienii în Israel, uh, un raport din anul trecut, un raport din un raport despre Ierusalimul de Est din ianuarie anul acesta apoi un raport privind uh, zona, regiunea C și uh, concluzia noastră uh, practic se suprapune cu ce se spune acolo și nu în cel, cele din urmă un raport privind violența coloniștilor. Deci nu vorbim doar de coloniști care distrug proprietatea palestinienilor, care distrug uh, grădinile de măslin, ci vorbim de violență fizică. Pentru că acești coloniști sunt uh, înarmați, ei uh, uh, folosesc arme de foc împotriva populației uh, autohtone. Uh, uh, Uniunea Europeană, țările membre ar putea spune uh, aceste, aceștia sunt coloniști violenți, pe aceștia nu-i dorim în Uniunea Europeană, aceste persoane ar trebui declarate persoane non grata. Uh, deci ar fi foarte util dacă am avea o listă a, celor, uh, nume, a numelor celor care sunt violenți între coloniști. Dacă, dacă nu acționăm, atunci putem să ne luăm adio de la soluția uh, celor două state coexistente. Um, eu cred că suferința palestinienilor este total disproporționată cu violențele care au avut loc în ultima vreme. Dacă nu le oferim măcar un dram de speranță, atunci, atunci mă întreb ce se va întâmpla cu, cu uh, în, dacă vom avea într-adevăr un incident foarte violent în uh, cursul uh, demonstrațiilor pașnice de la Ierusalim. Ce se va întâmpla dacă situația din Egipt uh, iese de sub control? Atunci vom avea într-adevăr situații foarte, foarte dificile de înfruntat. Și ce am văzut noi în ultimele luni uh, Uh, este ce am văzut înainte de cea de-a doua intifadă. Da? Eu cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință și avem această putință să intervenim la nivel european. Nu doar să spunem că suntem șocați, alarmați, consternați sau mai știu eu ce, că se tot modifică Uh, epitetele astea, dar să arătăm că Israelul încalcă normele dreptului internațional. Vă recomand lectura declarației noastre de presă, care este succintă, compactă și vă rugăm nu acceptați uh, aprecierea Israelului uh, acest upgrade care ar transmite un semnal foarte negativ comunității internaționale și palestinienilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna de Kaiser dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Margaret Auken vorbește în fața unui hemiciclu cam uh, gol în seara asta. Însă ea a pus o întrebare care mă preocupă și pe mine mult. Problema violenței. În primul rând, violența coloniștilor, binecunoscută, repertoriată de organizații ONU, Însă asta mi-a amintit și mm, situația unui tânăr palestinian care făcea un doctorat în științe politice și care a venit în birou meu și mi-a pus o întrebare la care n-am prea putut răspunde. M-a întrebat, colegii dumneavoastră din Parlamentul European, apreciază, prețuiesc într-un fel sau altul faptul că demonstrațiile noastre ale palestinienilor sunt non-violente. Această mișcare non-violentă e apreciată de dumneavoastră. Și a fost o întrebare care m-a, m-a făcut, m-a pus pe gânduri. E drept că noi prețuim non-violența, vrem o rezistență pacifică. Însă, în mod fundamental, cred că dacă e să ne gândim la situația actuală din Palestina și modul în care evoluționează, evoluează ea. Deci eu îmi dau seama că noi nu prețuim suficient faptul că palestinienii până acum au menținut o atitudine non-violentă. Că Margaret nu voi intra aici, aici nu voi intra aici într-o dezbatere, însă când uh, Marca, uh, când Margaret vorbește de semnalele pe care le putem transmite, e bine, eu cred că ar trebui să menținem, să încurajăm menținerea acestei stări de non-violență. Noua generație, fie că e vorba de cei care sunt uh, cu Fatah sau cei cu Hamasul din uh, Gaza, deci aceștia nu au cum să înțeleagă că pe de o parte ne dorim non-violență, însă în același timp nu transmitem niște semnale clare cum că prețuim această cale și că, după părerea noastră, e singura care va da roade. Și eu mă tem că dacă noi transmitem niște semnale lipsite de coerență, nu vom mai fi înțeleși deloc acolo. Margaret, țineam să intervin deoarece intervenția acestui uh, student, student chiar m-a pus pe gândul de deci ce m-a întrebat dacă înțelegem într-adevăr ce se întâmplă acolo și în ce măsură până acum au reușit acolo să mențină o, re- o rezistență pașnică. Și întrebarea e până când trebuie să-și mențină această rezistență pacifică. Domnul Petering. Mulțumesc, domnule președinte, dar dumneavoastră sunteți președintele, să știți. Mulțumesc și eu, doamnei Auken, pentru raport. Noi, cei de la Parlamentul European, mereu am reprezentat Uniunea Europeană. Doream ca Israelul să fie încadrat în frontiere sigure și Palestina, stat încadrat în frontiere sigure. Acest sistem Uh, al soluției cu două state pornește de la premisa că israelii au demnitatea lor umană, dar aceeași, de aceeași demnitate se bucură și palestinienii. Acum însă vedem că prin colonizarea exacerbată s-au pus Uh, nu s-au mai pus bazele deloc unui stat palestinian, ba chiar premisele creării unui stat palestinian pașnic sunt distruse. Și până la urmă ceea ce se întâmplă este și uh, în dezinteresul Israelului, fiindcă din ce în ce mai mult aflăm că tinerii palestinieni de astăzi spun că dacă avem un stat comun, palestinienii și israelienii împreună, la un moment dat palestinienii vor fi mai mulți, pentru că rata natalității în rândul acesta este mai mare. Și atunci, întrebarea mea este, v-ați întâlnit cu oameni din regiunile palestiniene care să spună dacă soluția cu două state nu e realizabilă, atunci suntem de acord să avem un singur stat cu Israelul? Și atunci Israelul se va confrunta cu o problemă dificilă. Va instaura un regim apartheid, așa cum am văzut în Africa de Sud, pentru că Israelul vorbește despre un stat uh, iudeic. Și dacă tot este să discutăm despre potențialul stat palestinian, vrem să existe o relație pașnică între, între Hamas și Fatah. Și ce fel de relație ați avut în timpul delegației cu aceste două organizații în acest sens? Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte intervenții, îi dăm cuvântul un minut, două, doamne Aucan, pentru răspunsuri. Mulțumesc! Da, într-adevăr e scandalos că nu recunoaștem uh, și nu apreciem demonstrațiile pacifice. Că nu vorbim suficient de detențiile făcute. Eu am fost anul trecut la Betlehem și vă pot spune că a fost chiar foarte plăcut. Aș vrea de asemenea să vă spun că și ceea ce propune ONU e ceva pașnic. Și nu e ca și cum ar trebui să-i tratăm pe palestinieni ca și cum ar fi fost obraznici. Eu nu cred că ar trebui să folosim acest limbaj care le înlătură orice speranță. Chiar și guvernul meu și partidul meu folosesc un astfel de limbaj. prin venea să-i strâng de gât. Aș adăuga și spusele lui Hans Gert în legătură cu perspectivele. Netanyahu acum a folosit termenul două state. E pentru crearea două state. Așa cum <laughs> sunt acum. Așa își dorește el să fie cele două state, în care jumătate din populație trăiește în prosperitate și libertate, e cultivată și restul trăiesc în niște gători care se micșorează din ce în ce mai mult și care nu au niciun fel de perspectivă de viitor. Când ne întrebăm pe israelieni, nu pe cei serioși care gândesc ca noi, ci pe ceilalți de partea alaltă, ei nu dau niciun răspuns și asta e înspăimântător, dar ce mă gândesc ce se va face pe viitor. Eu sper ca Europa și restul lumii să nu accepte un stat cu apartheid. Poate că am putea să ne gândim la un stat uh, secular, modern, democratic, însă va exista atâta violență și atâta frustrare. Avem o tânără generație de palestinieni care Uh, n-a văzut decât soldați, uh, adolescenți israelieni care îi umileau pe, umileau pe părinții lor. Deci asta e imaginea pe care o iau despre palestinieni. Asta cred copiii palestinieni acum. Când am vorbit cu persoane din domeniul religios, am văzut că mulți încearcă să i educe pe tineri uh, uh, cu valori cum ar fi neutralitatea, respectul și munca pe care eu o fac acolo e absolut extraordinară, însă pentru munca lor trebuie să se aștepte și la o răsplată, la niște perspective, să vedem că Israelul nici măcar nu se gândește la ce trebuie făcut. Ați menționat reconcilierea. Noi am tot cerut să existe reconciliere. Și Parlamentul Uh, merită lăudat pentru atitudinea sa. Noi am spus că trebuie discutat cu Hamasul, dar ce nu e o strategie inteligentă să-i lași uh, pe din afară. Da, Israel spune că nu are cum să vorbească cu Hamasul și Europa acceptă acest lucru, chiar dacă noi am cerut această reconciliere. Și chiar dacă am uh, salutat uh, eforturile făcute de Egipt și de Iordania. E clar că există părți în Palestina care nu-și doresc așa ceva. I avem pe extremiști din Hamas, avem pe salafiști, aceste grupuscule care nu-și doresc o reconciliere. își doresc un conflict cu partea cealaltă. SUA a amenințat și cu întreruperea fondurilor dacă va exista o reconciliere. Da, e amenință cu reducerea, cu uh, oprirea fondurilor. De exemplu, fondurile uh, date de UNESCO. La UNESCO Palestina e doar uh, observator. Israelul și plătește acolo. Ce se întâmplă cu banii contribuabililor, de exemplu? Noi spunem că da, ne dorim pace, pace, să fie pace, însă nu tragem pe nimeni la răspundere și niciodată nu insistăm prea mult. Deci eu vă spun să citiți raportul șefului de misiune, e foarte grăitor, mai ales în legătură cu ce se întâmplă în Ierusalimul de Est. Sunt niște recomandări acolo pentru a face ceva în mod pașnic, nu ca pedeapsă, ca represalii, pentru a putea soluționa problema. În ceea ce privește soluția două state, și în Palestina există unii care spun că um, ar putea exista un stat unic, însă nici ei nu sunt uh, realiști. Acum ne spune ei, da, avem un singur stat, nu? Asta e, acesta e status quo, deci ce să, de ce să alegem o astfel de opțiune? Și e greu să, să vezi optimism în rândul palestinienilor. Îi spuneau colegilor, le spuneam colegilor că foarte mulți de acolo erau foarte pesimiști. Uh, și foarte mulți din mediul religios ne spun cât de puține speranțe au în ceea ce privește viitorul. Veronic, mi-a plăcut când ai vorbit despre non-violență. Vă amintiți cine e eroul lumii? Nelson Mandela. De ce n-a ieșit el din închisoare? Deoarece nu vrea să renunțe la violență. De aceea el a rămas uh, atâția ani la închisoarea din Robben Island, pentru că el n-a vrut să renunțe la violență. Palestinienii au renunțat la violență și nu sunt răspătiți pentru asta așa cum trebuie. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Nu, nu trecem, deoarece domnul uh, Nicolas Westcott încă nu a venit. Vă rog să așteptăm câteva minute. O scurtă pauză. Ah, nu, telefonul nu. Colleghi, abbiamo, non abbiamo notizie del... Dragi colegi, nu știm pe unde este domnul Westcott și nu putem să, dăm, să luăm legătura cu acesta. Nu dăm nici cum de el, nici uh, telefonic, nici altfel. Și chiar nu știm cât mai trebuie să așteptăm, din păcate. Doamna de Kaiser solicită două minute timp de vorbire. Da, dacă asta vă satisface, poftiți, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am cerut să iau cuvântul pentru a vă explica ce mi-aș fi dorit să-l întreb pe reprezentantul nostru. De un an de zile de la declararea independenței uh, Sudanului de Sud, pentru care am lucrat mult, am dat și bani, am mobilizat și resurse, mijloace tehnice. Deci după asta Uniunea Europeană s-a menținut foarte discretă în legătură cu această țară. Știm că doamna Ashton o are pe reprezentanta sa, Margaret Marston, Știm că dumneavoastră a sprijinit uh, grupul la nivel înalt al Uniunii Europene, condus de Mbeki, însă negocierile acelea niciodată nu au dus la un rezultat între Sudanul de Nord și cel de Sud și situația a evoluat către un conflict uh, foarte agravat. Uh, am ajuns practic la o situație uh, prealabilă războiului și lucrurile chiar s-au răutățit în ultima vreme. Deci, pe lângă unul, două comunicate făcute de Cathy Ashton și după rezoluția Consiliului ONU din 2 mai, deci după care doamna Ashton a făcut un comunicat, deci pe lângă asta eu nu am văzut nimic uh, Uh, legat de activitatea Uniunii Europene în această țară. Poate că au avut, s-au făcut ceva, însă vizibilitatea a dispărut cu totul. Și noi am fi vrut să fim mai vizibili, să intervenim, să fim mai vizibili față de chinezi care au venit cu o propunere de 8 miliarde de euro pentru a crea una, o altă conductă de țiței, doar ce sunt foarte interesați de petrol, însă mă gândesc că avem o situație de război, cu o situație umanitară tragică. Avem și problema petrolului. Deci aș vrea să știu ce companii europene sunt implicate acolo, de exemplu. Iată, deci, că problema de acolo e extrem de importantă, inclusiv pentru Europa și mi-aș dori să le cerem autorităților europene să ne dea mai multe explicații și să fie mai vizibile în legătură cu rolul nostru și influența noastră acolo. Deoarece parcă suntem excluși din, din acest joc. Cel puțin așa, asta e percepția din exterior. Și despre asta aș vrea să discut cu doamna Ashton în seara asta. Și dacă nu e posibil, fac un apel la dumneavoastră aici, uh, deoarece e un război acolo, avem o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate ONU care cere încetarea focului, avem un termen de limită de 15 zile pentru ca lucrurile să se închege. Deci eu cer ca din punct de vedere Deci vreau să întrebăm acest lucru la următoarea noastră sesiune din mai în plen să cerem socoteală, să ni se evalueze situația. Și închei spunându-vă că în ceea ce privește alegerile, domnul Salafranca nu e aici, spuneam că va trebui să urmărim acest proces de tranziție într-o țară, că trebuie să însoțim țara respectivă, însă de la independența Sud-Sudanului noi nu am urmărit nimic. Uh, știu că sunt colegi care sunt foarte interesați, îl văd pe Charles Stern, că acolo el a urmărit foarte îndeaproape ce se întâmplă în Sudan, însă în general cred că la nivel european ar fi timpul să avem o mai mare vizibilitate și să cerem socoteală în legătură cu dispariția noastră practic de pe scena internațională în acest conflict. Da, deci după intervenția doamnei Kaiser luăm o scurtă pauză și vom relua discuțiile ulterior. Vă spun de asemenea că data viitoare, pe 14 mai, reprezentantul nostru special pentru Sudan, doamna Marsden, va veni în comisia noastră, deci vom avea ocazia să ne exprimăm părerile atunci. Îmi cer scuze încă o dată, vă mulțumesc tuturor pentru răbdare și înțelegere, însă dat fiind că domnul Westcott nu e disponibil, vom reveni când vom avea ocazia.